întâlnirile, ședinț, uh, procesul verbal al ședinței anterioare. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Îi privește pe raportori, aceștia vor informa pe colegii din comisie în legătură cu progresele din discuțiile de dialogul partid sau discuțiile din cadrul grupurilor de lucru. Am avut un dialog tripartit privind directiva referitoare la accesibilitatea site-urilor aparținând uh, organismelor publice, Dieter, raportul nu este alături de noi, dar mi-a dat câteva comentarii. Poziția în prima lectură și-a adoptat pe 26 februarie 2014. În 14 ianuarie 2016 am votat uh, deschiderea negocierilor. Întârzierea a fost provocată de Consiliu, pentru că a avut nevoie de timp pentru a forma echipă de negociere, pentru a demara negocierile, ceea ce s-a întâmplat doar în 18 decembrie 2015, sub președinția olandeză. Există o serie de diferențe între pozițiile Consiliului și a Parlamentului. Consiliul este de acord cu Parlamentul European, ideea de a extinde conținutul acestor site-uri, însă au prevăzut o serie de excluderi pe care, de excepții pe care Parlamentul nu le-a avut în vedere. Consiliul nu este de acord cu propunerea Parlamentului referitor la site-urile entităților care desfășoară sarcini publice și o altă chestiune se referă la aplicațiile mobile și modul în care acestea sunt reflectate în regulament. Apoi se vorbește de obligația statelor membre de a pune în aplicare măsuri suplimentare, mai ales în ceea ce privește uh, formarea și campaniile de conștientizare, aceste lucruri nu apar în poziția Consiliului. Primul dialog tripartit, 26 ianuarie 2016, s-a dat mandat echipei tehnice pentru a începe activitatea pregătitoare pentru această decizie va exista un alt dialog tripartit pe 2 martie 2016 și o a treia, probabil la finele lui aprilie. Prin urmare, facem progrese. A fost o discuție utilă, folositoare. ok. Următorul punct este recomandarea pentru o decizie a Consiliului referitoare aderarea Croației la Convenția din 18 decembrie 1997. Nu, nu, doamnă spune, doamna președinte, îmi cer scuze. Un alt punct. 4.2. Uh, informare ceea ce privește activitatea grupului referitor la proprietatea de proprietate intelectuală și reforma copyright-ului, 19 februarie, Julia Reda a participat la această întrunire, îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Această întâlnire este importantă pentru comisia noastră. S-a concentrat pe noul regulament de portabilitate. Am avut o prezentare șefului de unitate pentru copyright din partea Comisiei Europene și un prim schimb de opinii cu diferiții factori interesați. În primul rând, Comisia a clarificat o serie de chestiuni importante referitoare la acest regulament și anume o întrebare dacă regulamentul prin portabilitate este obligatoriu pentru toată lumea, doar ce pe de o parte se referă la servicii plătite ceea ce înseamnă că plătești un abonament pentru un streaming audiovizual, de exemplu, și pentru alte servicii free-to-air dacă se confirmă reședința consumatorului respectiv. Într-adevăr, Comisia Europeană ne-a spus că intenția e ca acest regulament să fie obligatoriu pentru cei care plătesc abonamente, dar opțional pentru cei care prestează servicii free-to-air. De exemplu, BBC-ul pot să-și exercite dreptul la opțiune. Însă intenția nu este ca orice serviciu care are un sistem de login să fie silit să respecte regulamentul privind portabilitatea, mai ales dacă aceste cerințe li se par uh, excesiv de împovărătoare. Acesta este un lucru care trebuie să fie luat în calcul dacă ne gândim la interpretarea textului propus de comisie. <clears throat> Apoi, în primul schimb de opinii privind acest uh, regulament la INCO. Domnul Dalton spunea că s-ar putea să fie o problemă pentru servicii de genul Netflix care nu vor mai avea posibilitatea de a oferi acces la repertoriul local. De exemplu, dacă am abonament la un astfel de serviciu în Germania și călătoresc în Belgia la Bruxelles, nu o să mai am posibilitatea să accesez repertoriul belgian Netflix mi a spus că definiția operatorilor de astfel de servicii este următoarea. Nu se aplică decât dacă, atunci când se oferă servicii unui rezident dintr-o anumită țară. Cu alte cuvinte, firmele care oferă astfel de servicii au posibilitatea de a oferi acces la reprezentării gazdă și la reprezentării de destinație, dar ni se cere să facem o specificație clară în acest sens. A fost și un reprezentant Netflix care a spus că vor să ofere consumatorilor posibilitatea de a avea o ofertă integrată pentru uh, conținutul din propria țară și pentru țara în care călătoresc. Apoi s-a discutat posibilitatea introducerii unei limite de timp pentru această portabilitate și au existat și chestiuni referitoare la protecția datelor, dacă va fi necesar sau nu să se monitorizeze modul de utilizare a serviciului de către un consumator, s-a sugerat să se ofere niște explicații referitoare la interpretarea sensului de habitual residence, rezidență uh, permanentă sau obișnuită. Apoi a fost o, interesant, o intervenție interesantă din partea rețelei europene privind egalitatea între limbi. Ei spuneau că este important să se sublinieze faptul că acest grup minoritar lingvistic se opune geoblocării și au spus că regulamentul prin portabilitatea nu rezolvă problemele minorităților lingvistice pentru că acestea permanent uh, se, se pomenesc într-o situație defavorizată, de exemplu, conținutul în limba galeză, în, în țara Galilor, nu, este, nu poate fi accesat în afara țării Galilor și asta e o problemă Ni se spune, în schimb, că numărul de potențial consumator dincolo de frontierele respective este prea mic. Aceste chestiuni eh, <clears throat> nu s-au oprit aici, tot în ceea ce privește minori, limbile minoritare, ni s-a spus că trebuie să facem mai mult în materie de geoblocare și că e nevoie de noi inițiative. Există opinii, reacții, întrebări? Mulțumim foarte mult pentru această informare. Următorul punct de pe ordine de zi, regulamentul 5, regulamentul pentru decizia Consiliului privind accesul, aderarea Croației la Convenția din 11 decembrie 1997, redactată în temeiul articolului K3 din Tratatul Uniunii Europene privind asistența și cooperarea, asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale. Cu alte cuvinte, e vorba de aderarea Croației la sistemul legislativ prin administrația vamală. Doamna Iaconsar este raportoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa este. Când uh, Croația a aderat la Uniunea Europeană, într-adevăr, în actele de aderare era prevăzut că și uh, Croația să adere la această convenție. Știm cu toții că cooperarea administrațiilor fiscale este foarte importantă în combaterea uh, fraudei uh, de taxe vamale. Pentru a oferi posibilitatea Croației să participe la acest, uh, această convenție, noi trebuie să acceptăm propunerea Comisiei. Apoi, Consiliul, la rândul său, va putea să-și dea acordul final. Astfel, acordul și convenția s-ar aplica um, și în Croația. Este vorba de documentele de aderare, deci nu putem uh, modifica propunerea comisiei. Practic, este de, avem de-a face cu o formalitate. Putem fie să aprobăm, fie să respingem uh, întreg, întreaga propunere, și anume aceea ca Croația să adere la această convenție sau nu. Însă, practic, nu există niciun fel de motiv de respingere. De aceea propun să adoptăm uh, propunerea uh, Comisiei, astfel încât uh, Croația să aibă posibilitatea să adere la această convenție, și anume Convenția privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul administrației fiscale. Mulțumesc! Cool. So, um, Andre... Minunat, Andreș, vrei să intervii raportor din umbră. Am trec și domnul Zule, care mi-a dat niște observații. Dorește altcineva să intervină pe această temă? Atunci, în numele domnului Zule, care n-a putut să vină pentru că este acasă în circumscripție, dânsul dorește să spună că sprijină recomandarea Comisiei, conform cărea Croația trebuie să adere la Convenția Napoli 2. Acesta ar fi un pas uh, util în lupta împotriva comerțului transfrontalier ilegal și împotriva traficului de droguri și arme. Domnul Zulec dorește să mulțumește raportoarei și echipei domniei sale pentru munca făcută. Și cu asta am avut timp suficient pentru a permite raportorii din urmă din partea PPE să vină alături de noi. Domnule Schwab, vorbeam de aderarea Croației la Convenția Vamală. Aveți observații din partea PP-ului? Doamnă președintă, vă mulțumesc că mi-ați oferit timpul necesar. Îmi cer scuze că am întârziat, însă gândindu-ne la cât de importantă este munca doamnei Iaconsari, îmi rămâne decât să-i mulțumesc pentru cele făcute în numele PP-ului. PP-ul sprijină pe deplin poziția domniei sale avem câteva amendamente totuși, însă în termen general salutăm activitatea raportoarei. Considerăm că este o bază solidă pentru dezbaterea acestui dosar. Mulțumesc. Există alte observații? Nu. <clears throat> Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. So the next item on the agenda is um, Următorul punct de pe ordinea de zi raportul privind barierele notarifare, piața unică. Raportorul, domnul Dalton, știu că nu se simte bine, mi-a trimis uh, niște materiale, însă să vedem dacă raportori din umbră sunt prezenți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 And Christoph clearly here. Is there anybody here from the Aldi? Din partea ALDE este cineva? Vin și ei. Așteptăm puțin. So we will start on, on the item for... Începem uh, discuția privind raportul lui Daniel Dalton. Suntem cu 25 de minute în avansată de program, puteți să vă avertizați colegii eventual. Domnul Daniel Dalton e bolnav de gripă și mi-a trimis niște observații Însă vroia să prezinte raționamentul din spatele raportului. Piața unică este temelia Uniunii Europene. E o realizare care a presupus acordul tuturor statelor membre, s-au făcut progrese considerabile și dacă vrem să mergem mai departe pentru a atinge într-adevăr <clears throat> nivelul de plin de potențial și de avantaje economice, mai rămân multe lucruri de făcut Totdeauna el face comparații din sport. E ca un bazin olimpic și mai 20 de metri înainte de a ajunge la capăt. Raportorul spune că la întâlnirea noastră de luna trecută și în studiile recente, a fost evidențiat un număr fantastic de mare de bariere non-tarifare care afectează negativ IMM-urile în principal. Domnia sa consideră că ar trebui să eliminăm acestea și în contextul negocierilor internaționale și în negocierile privind piața unică. Dânsul ar vrea un schimb între Regatul Unit, de exemplu, și Germania, la fel de simplu și lipsit de obstacole ca între Regatul Unit și Statele Unite. Deci să facem comerțul mai ușor și nu mai complicat în, pe piața unică. <clears throat> Barierele ne afectează pe noi toți pentru că ni se reduce, se reduce numărul posibilităților de a alege și cresc prețurile. Abordarea într-un context mai larg ar permite identificarea acestor bariere nejustificate și de aceea domnia sa a recurs la limbajul comerțului internațional în încercarea de a clarifica situația. S-au primit mai bine de 200 de amendamente, ceea ce ne arată cât de mare este interesul în această chestiune. Multe amendamente se referă la eliminarea barierelor nejustificate și vin și cu sugestii utile în acest sens. De asemenea, se subliniază potențialul internetului în acest demers. se spune că grupul socialiștilor au venit cu amendamente extrem de, extrem de utile, menite a clarifica ce înseamnă o barieră non-tarifară și ce înseamnă o inițiativă de politici publice, dânsul va include aceste clarificări într-un amendament de compromis. Ar trebui să fie clar că atunci când vorbim de bariere non-tarifare, vorbim de măsuri discriminatorii deliberate menite a împiedica accesul firmelor din afară. Eliminarea acestor obstacole trebuie să fie un proiect comun care să implice statele membre și Comisia care se bazeze pe workshop-uri de transpunere, pe transparență sporită, pe o conștientizare a acestor bariere. Pe lângă aceasta este nevoie și de voință politică. Mulțumește raportorilor din umbră pentru cooperarea de până acum și așteaptă cu nerăbdare întrunirea de mâine. Sperăm că până mâine se va face bine sau cel puțin mai bine. Așteptăm un mesaj de la dânsul mai târziu astăzi sau mâine dimineață. Acum, din partea PPE, domnul Ștefan Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În termen general, majoritatea colegilor care au trimis amendamente văd obstacle non-tarifare ca un impediment în schimburile comerciale interne și PPE-ul are de altfel aceeași poziție. Ne bucură să vedem că multe amendamente vizează încurajarea IMM-urilor și a startup-urilor, pentru că acestea se confruntă cu cel mai mare număr de bariere atunci când încearcă să presteze servicii în alte țări. Dacă ne gândim că în 2014 doar aproximativ 14% dintre IMM-uri își vindeau produsele sau serviciile în alte state membre, atenția asupra IMM-urilor trebuie să rămână permanentă în raport și în ochii comisiei. E bine că multe dintre amendamente evită acest, sunt menite a evita gold plating-ul, sunt menite a simplifica administrația europeană și a co- asigura coordonarea procedurilor TVA. Sunt chestiuni pe care ar trebui să le vizeze și Comisia. De asemenea, ne bucură să vedem că multe amendamente subliniază faptul că barierele netarifare n-ar trebui să fie disproporționate pentru că afectează negativ schimburile comerciale în interiorul Uniunii Europene și împiedică creșterea economică. <clears throat> Multe dintre amendamentele noastre sprijină o idee dragă grupului nostru, anume că state membre și Comisia trebuie să concentreze pe punerea în aplicare și pe simplificarea regulilor deja adoptate și nu pe crearea de noi legi. O nouă legislație reprezenta un plus de povară administrativă pentru firmele noastre, afectându-le negativ competitivitatea și pe plan extern. În contextul acestui dosar, trebuie să gândim pe termen lung și să nu gândim în termeni excesiv de protecționiști. Colegii așteptă cu nerăbdare să continue să coopereze cu raportori și cu raportori din umbră și speră că activitatea noastră va reprezenta o plus valoare autentică în eforturile de a elimina barierele non-tarifare. Dacă rezolvăm această problemă, într-adevăr, piața unică va fi o piață unică. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, Cristel Schaldemose. Mulțumesc. Voi continua în daneză. Vi, øh, først vil jeg gerne på vegne af den socialdemokratiske gruppe sige øh, tak for, at vi får den her Eh, om. Grupul nostru mulțumește pentru această dezbatere atât de importantă, pentru că considerăm că piața internă trebuie să funcționeze mai bine. Noi, socialdemocrații, de ani de zile am uh, luptat pentru o piață internă, fără protecționism, cu o concurență adecvată. Această luptă va continua. Este tocmai de aceea corect să vedem care sunt barierele netarifare pe piață. În total am depus 66 de amendamente. Este vorba de definirea barierelor netarifare de cele mai multe ori. Dacă s-a creat uh, o regulă astfel încât întreprinderile străine să nu poată participa pe anumite piețe este o barieră netarifară, însă dacă sunt uh, reglementări de mediu sau alte tipuri de reglementări care mm, privesc pe toată lumea, nu este vorba de bariere netarifare. Și, bun, trebuie eliminate numai acele bariere netarifare care nu sunt justificate subliniem încă o dată că această dezbatere nu ar trebui să aibă ca scop dereglementarea la nivel european, ci mai exact am uh, dori să avem reguli uh, mai armonizate și mai puține uh, bariere netarifare vă dau un exemplu. Eu uh, sunt în comisia ENVI și lucrez la un raport uh, privind anumite substanțe din alimente. Există uh, state membre care, în domenii în care nu există legislație europeană, acționează și vin cu propria reglementare. Și asta afectează piața uh, uh, internă. Cel mai bine ar fi să avem reguli uh, comune la nivel european. Deci suntem pentru acest uh, uh, raport. Vrem o definiție cât se poate de clară a unei bariere netarifare, nejustificate și am vrea de asemenea să aplicăm cu cât mai mare exactitate legile actuale, pentru că multe state au probleme și cu aplicarea și punerea în aplicare uh, diferitelor reglementări existente. Raportul este unul bun, transmite un semnal potrivit și cor corespunde dorințelor noastre. Thank you. Tony. Mulțumesc. Tony. Thank you very much, Vicky. Thank you. First of... Mulțumesc, Vicky. Da, în primul rând, um, foarte bună treabă, Dan. Barierele netarifare sunt provocate de dorința uh, statelor membre de a se, de a se de a refuza piața internă. Asta duce la măsuri protecționiste. Eliminarea barierelor netarifare este esențială pentru competitivitate, inovația, alegerea consumatorilor și mai ales creșterea uh, sunt afectate de aceste bariere. Statele membre, cât și Comisia, trebuie să-și asume responsabilitatea uh, pentru faptul că nu au făcut suficient pe aceste subiecte după cum știți cu toții, ALDE sprijină cu foarte mare forță piața unică. Tocmai de aceea, raportorul, în calitate de raportor din umbră, nu voi putea sprijini acele amendamente care uh, sugerează măsuri protecționiste și care vor duce la o fragmentare suplimentară a pieței sau ar putea uh, întârzia implementarea pieții interne uh, complete. Am să vă explic care sunt dorințele noastre de la ALDE privind acțiunile cele mai urgente. În primul rând, întreprinderile și persoanele fizice trebuie să o, poată obține informații de calitate, să parcurgă procedurile necesare și să primească uh, asistență online. Pentru asta trebuie să îmbunătățim instrumentele existente actuale privind piața unică și uh, Uh, platforma, inter... platforma pentru piața unică trebuie să fie singurul punct de acces pentru orice tip de legislație pentru piața unică. Apoi, toate inițiativele pe piața unică și strategiile privind uh, piața unică digitală trebuie să se bazeze pe, un, pe principiul mai, mai bunei reglementări și să includă e-guvernanța și interoperabilitatea sectoarele publice din întreaga Uniune, Uniunea Europeană trebuie să funcționeze mai bine, să fie mai puțin birocratice și mai digitale. Programul de lucru EASO ar trebui să fie folosit uh, nu numai pentru dorințele, pentru nevoile comisiei, ci pentru a ne asigura că administrațiile publice din statele membre pot uh, comunica la nivel transfrontalier. acest tip de finanțare este bene, beneficiul mai ales al Comisiei deocamdată. Apoi, principiul recunoașterii reciproce este o cheie pentru eliminarea barierelor netarifare, mai ales în ceea ce privește armonizarea legislației. Apoi, uh, pașaportul de servicii ar trebui să abordeze barierele, inclusiv cele birocratice. În al cincilea rând, Comisia trebuie să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că legislația privind piața internă este aplicată la timp, este aplicată în mod um, și, și este aplicată în mod complet. Aș dori să-i mulțumesc domnului Dalton pentru un bun proiect de raport și nu pot să spun că sper că uh, Raportul final va reflecta această imagine um, pe care o avem și o sperăm a unei piețe interne funcționale. Denis Dion, dacă nu, Pascal Durand. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze. Am, uh, sunt raportor din umbră și pentru un alt raport de la AFCO și e complicat uh, să fiu prezent în ambele locuri în același timp. Câteva observații. În primul rând, regret că amendamentele noastre nu se regăsesc în amendamentele de compromis uh, propuse. Încercasem să găsim uh, un echilibru între o mai bună fluiditate în Uniunea Europeană și protecția consumatorilor, pe care noi o vedem ca pe un standard superior. Nu considerăm că ar trebui să ne regăsim în urma de reglementării cu un nivel uh, de protecție scăzut pentru consumator. De asemenea, am menționat uh, un alt uh, punct pe care îl menționasem deja, și anume uh, coordonarea fiscală uh, neadecvată constituie o barieră netarifară, însă acest lucru nu a fost uh, preluat în text, regret acest lucru. În general, cred că <clears throat> trebuie să putem reafirma faptul că Uniunea Europeană funcționează pe baza unor standarde, standarde care vor să ducă la o integrare la un nivel înalt și că dacă eliminăm toate barierele, riscăm uh, pe termen lung să ducem uh, Uniunea Europeană spre o concurență înspre, înspre în jos Grupul Verzilor așadar regretă faptul că toate aceste elemente au fost excluse din amendamentele de compromis. Andreea mi-a spus că dorește să intervină. Văd că reapare. Da, era jos în genunchi acolo. Este noul tip de relație pe care îl avem. Domnul Schwab, da. Um, mă bucur că pot interveni la finalul dezbaterii uh, pentru a mai spune câteva lucruri. În primul rând, nu pot decât să uh, sprijin ceea ce s-a spus, sprijinim um, abordarea colegului Dalton. Problemele pe piața internă sunt aceste bariere netarifare, chiar dacă ele nu cuprind 100% um, toate aceste probleme. Deci nu există o suprapunere de 100% și nici definiția noastră nu se suprapune cu cea a uh, OMC. Dar cred că merită să ne întrebăm de ce nu funcționează totul pe piața unică așa cum ne-am dorit cu toții. Înțeleg așadar și dorința doamnei Șaldemoze de a discuta anumite elemente. Câteva amendamente aș dori să menționez amendamente pe care eu le-am uh, depus și care mi se par importante. Nu este vorba sub nicio formă de a fi de, de vreun protecționism, dar cred că în anumite domenii trebuie să fim atenți. La amendamentul 146, de exemplu, evoluția economiilor din cele 27, 28 de state membre este una foarte diferită. Franța diferită de Germania, Regatul Unit diferit de Polonia, există similitudini și diferențe și de aceea mi se pare important să fim prudenți, chiar dacă înțelegem foarte bine abordarea domnului Dalton. Până la urmă, poate uh, nu uh, poate fi considerată orice problemă menționată de un arhitect uh, danez, uh, deci nu orice problemă poate fi considerată o barieră uh, netarifară. Și sunt lucruri pe care nu le putem schimba de pe o zi pe alta. De aceea amendamentul 146 și încă două amendamente pe care le-am depus, m-aș bucura dacă ar putea fi luate în considerare. Thank you very much. Would anybody else like the floor? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Evelyn Gephardt. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la un punct menționat de colegul de la Liberal și anume uh, pașaportul european pentru servicii. Până astăzi nu am înțeles suficient de clar care este obiectivul unei astfel de pașaport. Avem, uh, pe de o parte, sistemul IMI, care prevede o cooperare între autoritățile statelor Uniunii Europene. Este un sistem funcțional în care pot fi introduse cât se poate de repede informațiile despre prestatorii de serviciu și pot uh, uh, fi recuperate de asemenea. Apoi avem uh, recunoașterea reciprocă a diplomelor profesionale, un fel de pașaport profesional care tocmai este pus în aplicare. Deci mă întreb de ce am avea nevoie de încă un nou pașaport care ar urma să fie instalat. Tocmai uh, de aceea nu pot să-mi închipui că uh, salutăm uh, pur și simplu un astfel de element, ci pur și simplu ne întrebăm de ce avem nevoie de ele, ce nu funcționează în sistemele existente uh, deja sau nu ar fi mai bine să îmbunătățim aceste sisteme în loc să creăm un nou sistem care să creeze și mai multă confuzie um, în rândul IMM-urilor, lucrătorilor și așa mai departe. Tocmai asta uh, cred că sunt întreb... acestea sunt întrebările pe care cred că trebuie să ni le punem și voi uh, căuta să depun și amendamente în acest sens. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină? Thank you very Se pare că nu este cazul. Mulțumesc foarte mult. Știu că echipa raportorului ne-a ascultat cu atenție și a luat note. Știu că urmează o reuniune a raportorilor care avea loc mâine. Sperăm că raportorul se va face bine până mâine, dar vom, uh, vom afla. Acum aș putea să fac o, o glumă despre cum bărbații fac întotdeauna gripă, dar mă voi abține. Trecem mai uh, departe, dacă îmi permiteți, la următorul punct de pe ordinea de zi. Însă, până atunci, până atunci trebuie să așteptăm pe Caia Calas. Or we will not wait for Kaya to arrive because somebody... Sau nu o așteptăm. Poate cineva să o sune, să vadă dacă vine?

Right. So we're going to move on to the... În regulă. Continuăm cu raportul Caiei Calas. Mulțumesc, Calas. Știu că e, mm, Caia, știu că e greu când încerc să fie în două uh, locuri în același timp. Uh, deci, este vorba de încălcările dispozițiilor vamale și sancțiunile aferente. Îi voi da, voi da cuvântul imediat raportoarei pentru a-și prezenta raportul. Mulțumesc și îmi cer scuze pentru că ați trebuit să mă așteptați. Uh, am intervenit uh, în Comisia ITRE. În ceea ce privește raportul, de mai multe ori am spus, există mai multe aspecte din această propunere a Comisiei care nu mi s-au părut abordarea potrivită după ce am vorbit cu părțile interesate și cu statele membre mai ales. Acum însă, când văd diferențele între statele membre, înțeleg mai multe lucruri. Într-unele țări se pot plăti uh, compensații de 300% a valorii bunurilor, în alte țări uh, poate să pot, poate e, e posibil să nici nu existe sancțiuni statele membre ar putea spune că momentul propunerii nu este corect, însă pe o piață unică ce funcționează în mod adecvat ar trebui să avem convergență a modului în care sunt uh, abordate încălcările și sancțiunile. Ce am reușit să fac în acest raport? Să obțin mai multă coerență între legislația vamală și această directivă. De exemplu, implementarea codului, Uniunii, codului Vamal al Uniunii, luând în considerare statutul de operatori uh, economici um, verificați și certificați, um, și, uh, dar și ideea ce este o încălcare um, de ordin uh, penal. De asemenea, am încercat să răspund la îngrijorările exprimate de statele membre. Una a fost uh, temeiul juridic, uh, domeniul de aplicare și legătura cu altă directivă. Am adăugat în ceea ce privește temeiul juridic articolul 114 din tratat, Mă scuzați, am un lapsus, spune vorbitarea. Este vorba despre articolul ce se referă la crearea pieței uh, unice. Obiectivul uh, acestei directive ar trebui să fie funcționarea mai bună a pieței. Punctul de plecare comun uh, în rândul companiilor, dar și cooperarea între administrațiile vamale. În ceea ce privește directiva BIF, aceasta se referă la încălcările În ceea ce privește directiva PIF, aceasta se referă la infracțiunile intenționate, încălcările intenționate, pe care și acestea le-am eliminat din articol. În articolul 7 al acestei directive se vorbește despre mici încălcări, mici infracțiuni sub un anumit prag, pentru care statele membre pot să prevadă alte sancțiuni decât cele penale. Se oferă și posibilitatea de sancțiuni nepenale, chiar și pentru uh, încălcări făcute cu intenție. Deci am făcut o, o referire la această directivă, dar am oferit statelor membre peste un anumit prag posibilitatea să aplice um, sancțiuni penale lista uh, încălcărilor din această directivă. Uh, propunem să fie uh, asociate cu sancțiuni nepenale. Deci, cele mai multe ori, aceste tipuri de încălcări sunt um, efectuate de întreprinderi de bună credință și nu făcute cu scopul de a comite fraudă. O altă chestiune a fost flexibilitatea și categorizarea. Există două probleme în propunerea Comisiei. În primul rând, uh, prevederea strictă de responsabilitate, ce este în conflict, intră în conflict cu prezumția de nevinovăție. <coughs> și apoi avem două categorii, articolul 4 privind neglijență și, articolul, și un alt articol privind uh, intenția, uh, articolul 5. Deci, um, intenție și neglijență, articolele 4 și 5. Cred că de fiecare dată trebuie să se evalueze uh, gravitatea încălcării și uh, nivelul intenției, dacă a fost uh, o greșeală din neglijență, cu intenție, cu uh, circumstanțe agravante. Tocmai de aceea am două categorii de sancțiuni în raportul meu pe baza gravității încălcării. Întâi pentru încălcări minore și apoi pentru încălcări grave. Articolul 4 s-a distribuit între articolul 3 și 5. Se pare că unele încălcări nu au fost reintroduse însă acestea sunt deja prezente în articolul 3 și 5, de aceea s-a făcut această eliminare. Unde au fost redistribuite sau pe ce bază au fost redistribuite aceste infracțiuni? Sunt uh, văzute ca infracțiuni uh, minore, de aceea lipsa uh, de a respecta termenele, de exemplu, este considerată o încălcare minoră deci uh, s-a luat în vedere și nevoia de proporționalitatea și de aceea nu se mai uh, pune, se ia ca criteriu valoarea uh, bunurilor, ci consecințele financiare ale încălcării. Ce se întâmplă uh, în acest caz și anum, este vorba de o sumă fixă. Nu mi s-a părut abord, uh, corect abordarea bazată pe valoarea bunurilor, pentru că dacă vrem o armonizare, trebuie să alegem un sistem pe care să-l preferăm. De ce această, acest procentaj de uh, sume neplătite? Când ne uităm în statele membre, vedem că există toate combinațiile, de la 1% la 300%. Am luat 50% pentru încălcările minore și aceeași, uh, la, la, asta există în mai multe țări și 100% pentru cele majore și asta există în, într-o bună parte din țări. Uh, am prevăzut și alte tipuri de sancțiuni, um, sancțiuni pecuniare sau suspendarea autorizării um, acordate. Pentru a um, oferi coerență, pierderea statutului de actor economic uh, poate fi și acesta o sancțiune în caz de încălcări repetate încă o prevedere adăugată în scopul proporționalității este și posibilitatea de a ajunge la un acord. Asta există în mai multe state membre. În general, cred că această directivă este o oportunitate uh, pentru evoluția acestei legislații cu vămile electronice, cu toate instrumentele TIC, uh, Uh, autoritățile vamale vor avea informații în timp real pentru a asigura conformitatea. În continuare vom avea nevoie de un sistem robust care să abordeze comportamentele neglijente. Avem nevoie de un sistem care să informeze, să ofere orientare privind conformitatea, conformitatea și care apoi să sancționeze neglijența și care uh, recunoaște eforturile întreprinderilor uh, de a uh, asigura conformitatea. I will here and look forward. Mă opresc aici și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Okay, I'm just looking at... Mulțumesc. Vă mulțumesc, Aia. Sunt două puncte în uh, notițele președintelui Primul amendament se referă la posibila schimbare a temeiului juridic. Tu ai propus adăugarea articolului 114 pe lângă articolul 33 propus de Comisie pentru temeiul juridic. Conform regulilor de procedură, trebuie să scriu o scrisoare pe care să o adresez Comisiei Jurii solicitând avizul lor uh, privind această schimbare Uh, s-a scris această scrisoare și apoi o să vedem ce ne spune. Și amendamentul 38 iar e ceva complicat aici, pentru că aici e vorba despre încălcări cu o valoare de peste 10.000 de euro și ai făcut o trimitere la cifra de 10.000 de euro, dar uh, acest lucru apare în directiva PIF, care se referă la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Parlamentul a votat în 2014 această directivă și a recomandat să fie un prag de 5.000 de euro și nu un prag de 10.000 de euro. Deci e o chestiune tehnică, dar trebuie să ne asigurăm că există consecvență în poziția Parlamentului European atunci când negociem. Și mai am o chestiune importantă. Aceste negocieri durează de ani de zile și trebuie să ne gândim uh, ce vrem să schimbăm și cum vrem să schimbăm ca să nu existe conflicte între aceste fațete. Și acum o să dau cuvântul uh, raportorului din umbră de la PPE, doamna Mețola, doamna Roberta Mețola. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc ei Calas pentru activitatea excelentă pe marginea acestui dosar. În general, PPU salută propunerea Comisiei privind sancțiunile și încălcările codului VAMAL, statele membre și operatorii economici pot să beneficieze de o abordare mai integrată în acest domeniu. Toate grupurile au diverse rezerve privind textul original înaintea de comisie și cred că uh, raportarea noastră a făcut față acestor preocupări în proiectul de raport. Vreau să spun încă o dată care este poziția grupului nostru. Dorim să găsim o îmbunătățire a acestei propuneri. Trebuie să mai obținem niște clarificări la unele din punctele menționate în proiectul de raport și le voi prezenta pe scurt acum. Susținem ideea de a include elementele comune deja prezente și cele mai bune practici din statele membre, cum ar fi permisiunea unor uh, rezolvări în extrajudiciare în cazul acestor încălcări de legislație vamală, pentru că în felul acesta sistemul devine mai eficient și mai rapid. Principiul subsidiarității și cel al proporționalității, care sunt chestiuni importante pentru grupul nostru, trebuie și ele să fie respectate. Mai mult decât atât, considerăm că amendamentul 3 și amendamentul 38 sunt uh, cu prea multe detalii, așa cum sunt ele formulate acum și ținând cont, uh, ținând cont de cele spuse de președintă și de trimiterea la directiva PIF, mă întreb uh, dacă nu cumva ar fi mai bine să avem, uh, eu știu, o, niște sume de la o sumă mai mică până la o sumă mai mare. În ce privește modificarea temeiului juridic și mai ales trimiterea la circumstanțele atenuante și agravante și eliminarea uh, acelor uh, încălcări ale legislației vamale care se bazează pe răspunderea strictă, ele adaugă claritate la text mai ales mă refer aici la amendamentul 16. Faptul că un operator economic nu trimite informații la cererea, la solicitarea autorităților vamale trebuie să fie supus unei date limite pentru ca acel operator economic să dea datele necesare. Se propune eliminarea articolului 4 iar sub articolele respective au fost mutate în alte articole, după cum vedem. Totuși am observat că punctele 4A și 4C au fost eliminate și o să solicităm niște clarificări în discuții bilaterale cu raportoarea. În cele din urmă, amendamentul 39 introduce posibilitatea ca statele membre să impună sancțiuni nepecuniare. Știm că raportoarea a dat niște explicații aici, dar ne întrebăm dacă nu cumva n-ar trebui să limităm aceste prevederi la uh, încălcări mult mai grave ale codului VAMAL și să lăsăm mai multe opțiuni, să lăsăm o opțiune mai limitată. În concluzie, cred că raportul, proiectul de raport uh, este o bază excelentă de discuție și aștept uh, să colaborez cu raportarea și cu ceilalți raportori din umbră pentru a ne asigura că ajungem la un acord pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult! Doamna Virginie Rozier are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să mulțumesc raportoarei pentru calitatea raportului și pentru uh, cu faptul că am avut schimburi foarte plăcute, am avut o reuniune înainte de redactarea acestui proiect de raport, așa că ne-am putut clarifica niște chestiuni, ceea ce este de apreciat. Iar uh, subiectul este din ce în ce mai important, ținând cont de creșterea comerțului internațional și vreau să spun că e nevoie de această propunere privind uh, armonizarea sancțiunilor nu e de înțeles că în momentul în care acum ne confruntăm cu legislație comună în domeniul VAMAL, uh, încălcarea codului VAMAL să fie supus unor măsuri naționale diferente. Există situații diferite de la țară la țară. De exemplu, pentru anumite infracțiuni, sancțiunile merg de la o simplă amendă până la uh, încarcerare. Deci există clar nevoia uh, Uh, armonizării acestor sancțiuni vamale. Dar trebuie să ajungem la ceva echilibrat, la o formă echilibrat. Trebuie să se respecte regulamentele, interesele generale ale Uniunii Europene, dar, se, dar nu trebuie să cădem în capcana unei severități uh, mult prea mari. Sunt foarte multe elemente interesante care îmbunătățesc propunerea făcută Comisiei, care apar în proiectul de raport și apoi modificarea bazei juridice, adăugarea articolului 114 din Tratatul prin funcționarea Uniunii Europene, apoi introducerea unor definiții privind neglijența, de exemplu, privind caracterul intenționat al unor uh, încălcări, dar faptul că apar aceste definiții este un element de siguranță juridică pentru operatorii economici. Apoi, faptul că se ține seama de compatibilitatea cu directiva PIF, ceea ce poate să ridice în discuție niște chestiuni apropo de pragurile uh, menționate sau cum ne raportăm la o propunere care nu este încă finalizată. Aceste două texte merg în paralel, însă trebuie să existe compatibilitate, este absolut esențial și susținem acest lucru. Vreau să subliniez de asemenea adăugarea posibilității lăsate statelor membre de a impune alte sancțiuni în afară de cele de amende, amenziile menționate, cum ar fi pierderea statutului de operator economic autorizat și posibilitatea de a ajunge la o înțelegere amiabilă, o înțelegere extrajudiciară. Sunt chestiuni însă care ridică și niște probleme, sunt ceva mai discutabile. Raportarea propune o clasificare a încălcărilor complet diferită, dar trebuie să fie examinată în detaliu ca să vedem exact care sunt consecințele pe care le generează. Sigur, e o abordare care poate fi avută în vedere, dar care trebuie să fie examinată cu mult mai multă atenție. Dar excluderea uh, strict liability, nu a răspunderii stricte, după părerea mea, nu poate fi menținută iar apropo de modificarea modului în care se determină suma sancțiunilor, proporționalitatea sigur trebuie avută în vedere, însă vrem ca suma impusă ca taxă vamală nu trebuie să fie singurul criteriu pentru proporționalitatea sancțiunilor. Și apoi termenul de prescripție nu trebuie să fie uh, definit în felul în care este definit, pentru că e un termen foarte important. Sunt chestiuni care nu sunt abordate în raport și care ar putea să fie obiectul unor amendamente, cum ar fi posibilitatea de a introduce elemente de armonizare privind uh, probatoriu infracțiunilor sau determinarea persoanei care răspunde de acest lucru, care este persoana care va fi urmărită pentru acele încălcări. Iată ce avem noi de spus în acest moment Vom mai discuta în reuniunile viitoare, dar vreau să-i mulțumesc raportare pentru calitatea raportului și a schimburilor dintre noi. Mulțumesc foarte mult! Bun, și am niște comentarii din partea lui Dani Dalton în numele ECR. Îi mulțumește raportoarei pentru proiectul de raport și pentru faptul că a început de la Uh, să colaboreze imediat cu raportorii din umbră, însă este preocupat de propunerea inițială a Comisiei uh, de faptul că are un temei juridic uh, discutabil și că nu, sunt, nu se ține cont de principiile subsidiarității și proporționalității. Diferitele regimuri de sancțiuni din cele 28 de state membre duc la distorsionarea pieței și permit nu alegerea statului membru cu cea mai scăzută sancțiune o viziune care nu este împărtășită de experți și de statele membre. Îl preocupă propuneri, faptul că propunerea inițială nu are un domeniu de aplicare foarte clar și are și un impact asupra legislației penale uh, și asupra legislației administrative, pentru că se amestecă elemente de legislație administrativă și de legislație penală. Consideră de asemenea că propunerea uh, este inflexibilă pentru că în felul acesta poate să afecteze comerțul real și să uh, impună niște penalități acolo unde nu este cazul. Uh, pentru că e vorba de un regim de sancțiuni care afectează comerțul legitim. Deci eu consideră că raportoarea și raportul întocmit este un pas în uh, direcția dorită, Ideea ar fi să se limiteze la sancțiuni nepenale, deși are, de exemplu, și niște uh, propuneri uh, pe care ar putea să le folosească statele membre pentru a folosi sancțiunile uh, penale, mai ales dacă se pune problema subminării prezumției de nevinovăție și a flexibilității în ceea ce privește uh, încălcările minore și încălcările comise fără intenție. Și uh, să există și o serie de exemple practice apropo de abordarea foarte prescriptivă care nu este întotdeauna cea mai bună cale de a merge înainte, statele membre folosesc de foarte multe o serie întreagă de instrumente pentru a face fața acestor uh, încălcări pentru a evita uh, birocrația. De exemplu, folosesc scrisori uh, de avertizare pentru încălcări minore care ar putea să aibă un efect uh, benefic, dar care nu sunt posibile în conformitate cu această propunere sau uh, ideea ca cineva care comite o primă încălcare să nu fie amentat Uh, poate că a comis doar o eroare și a acționat de bună credință și nu a făcut ceva cu intenție. Se pune de asemenea lărgirea domeniului de aplicare de la uh, sancțiunile pecuniare și la alte sancțiuni pentru a-i permite operatorului economic uh, să reacționeze așa cum trebuie. Și mai există și o preocupare legată de propunerea comisiei și anume că o amendă bazată pe, numai pe valoarea bunurilor, acest lucru o să aibă un uh, efect advers asupra IMM-urilor, mai ales dacă ele comercializează bunuri cu valoare foarte mare. Știu că raportarea a făcut aici o legătură cu taxele vamale și nu cu valoarea bunului respectiv. Deci ecr dorește mai multă flexibilitate și evitarea caracterului supraprescriptiv și concentrarea asupra punerii în aplicare a legislației și nu a încălcărilor și a sancțiunilor. Însă, raportul întocmit de raportoare este o bună bază de discuție. Iar acum, pentru GUE, Giri Mastalca, nu este aici. Pentru Verzi, Giulia Reda, care este aici. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau și eu să-i mulțumesc raportoarei pentru cooperarea foarte bună pe marginea acestui dosar. Considerăm că problemele pe care încearcă să le rezolve Comisia cu această cu această propunere sunt reale, nu forum shopping este o chestiune reală se pune problema monitorizării și a găsirii unei armonizări. Susținem abordarea raportoarei care se concentrează pe sancțiuni administrative, ca ele fiind uh, singura abordare realistă pentru armonizarea sancțiunilor vamale. Vreau să subliniez câteva chestiuni care ne preocupă. Suntem de acord cu sugestiile făcute de raportare la majoritatea punctelor, de altfel. În primul rând, faptul că sancțiunile se bazează doar pe valoarea bunurilor. Ne preocupă acest lucru, pentru că întotdeauna nu e, nu, ar fi bine să fie întotdeauna așa. Vrem să ne asigurăm că poate găsim o combinație între diverse valori și mai ales dacă se pune problema taxelor eludate, Uh, ne preocupă foarte mult ideea de a nu crea chestiuni suplimentare pentru comercianții care comercializează medicamente generică, generice, lucrul acesta fiind foarte important. Uh, e foarte greu să vedem ce sancțiuni se aplică, în ce circunstanțe și mai ales dacă ne gândim și la definiția neglijenței. Și am depus o întrebare apropo de diferitele tipuri de încălcări a legislației. E bine să facem o diferență între uh, neglijență pe de-o parte și pe de altă parte încălcări comise cu intenție, dar ce excludem uh, în momentul în care facem acest lucru dacă ne gândim uh, la ce propune Comisia și anume răspunderea strictă? Fie încălcări care nu sunt comise nici din neglijență, nici cu intenție, poate raportarea ar putea să ne dea niște exemple. Ce anume uh, excludem sau cum delimităm noi mai bine domeniul de aplicare față de cele spuse de comisie. Circumstanțele agravante și atenuante, suntem de acord cu abordarea față de circumstanțele agravante, dar ne preocupă abordarea față de circumstanțele atenuante propuse aici. Pentru, trebuie să vedem cum uh, interacționează cu noțiunea de neglijență și cu cea de intenție. Uh, comerciantul se străduiește să se analizeze la chiul vamal, poate în același timp să fie și neglijent și să acționeze cu intenție, unde ar fi aici circumstanțele atenuante, nu este foarte clar și de asemenea ne preocupă și introducerea unei situații aceasta de înțelegere prin cooperare cu autoritățile. Doar simpla cooperare cu autoritățile ar duce la circunstanțe atenuante, ar fi un fel de, eu știu, înțelegere extrajudiciară. Cred că singurul cel punct care ne mai preocupă din raport este reducerea uh, perioadei de prescripție de la 4 la 3 ani. Există o problemă de lipsă de consecvență cu codul VAMAL, pentru că perioada de notificare de 3 ani din codul VAMAL european se referă la altă chestiune. Deci, avem această preocupare în poate că în proceduri mai complexe perioada de prescripție de 3 ani nu este suficientă. În afară de cele spuse, suntem în general de acord cu abordarea raportoarei și așteptăm uh, să continuăm activitatea pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește altcineva să se exprime, să mai spună ceva sau pot să dau cuvântul comisiei? Domnul Filip Cămăuț de la comisie are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că suntem foarte mulțumiți de faptul că raportarea a înțeles că trebuie să facem ceva din, punct, din acest punct de vedere, la fel ca și ceilalți parlamentari. Nu o să iau amendamentele unul câte unul, dar vreau să fac câteva observații de natură generală. În primul rând, problema răspunderii stricte. A fost inclusă în text de, în textul comisiei pentru că este practica în cel puțin 11 din statele membre. Apoi problema uh, sancțiunilor uh, penale sau nepenale sau numai administrative. În propunerea comisiei, opinie, comisia a lăsat acest lucru la latitudinea statelor membre. Iar acum, unele propuneri făcute de raportoare, să le analizăm. Abordarea bazată pe ideea de încălcări grave și încălcări minore trebuie făcută cu multă grijă. Pentru că abordarea comisiei s-a bazat pe o altă ipoteză și există riscul că dacă se face această diviziune între încălcări grave și încălcări minore, o să ajungem la niște incoerențe și mai există o problemă, și anume problema legăturii dintre ce înseamnă o încălcare gravă și o încălcare minoră și ce înseamnă neglijența și ce înseamnă intenționalitatea. În statele membre există o diferență între ceva care e comis din neglijență și ceva care este comis cu intenție. Pentru că dacă e comis cu intenție, atunci merge mai degrabă către legislația penală. Dacă avem uh, o împărțire în care ne bazăm doar pe gravitatea faptei, ceea ce era înainte uh, privit cu neglijență sau cu intenție, atunci există riscul, dacă nu există o posibilitate clară să existe o circunstanță agravantă, să nu mai facem o diferență între ele. Cu alte cuvinte, neglijența și uh, încălcările cu intenție sunt tratate în același fel ceea ce ar trebui să fie analizat cu multă grijă. Problema sancțiunilor și a gradării sancțiunilor. Comisia uh, are o abordare care diferă de cea a raportoare. Uh, absența unei sancțiuni minime, în primul rând, pune un semn de întrebare, și anume ce fel de teren de egalitate, ce fel de armonizare avem dacă nu avem uh, o sancțiune minimă. De asemenea, trebuie să fie foarte clar că dacă avem a alege între un procent bazat uh, pe taxele vamale și o sumă forfetară, în uh, amendamentele propuse, lucrurile nu sunt foarte clare, nu, nu este foarte clar ce anume trebuie să facem. Uh, au fost eliminate, de exemplu, unii din factorii agravanți în propunerea comisiei și cred că atunci când uh, vorbim de acest lucru, trebuie să ne gândim uh, la care sunt riscurile pe care și le asumă un operator economic autorizat când nu face ce trebuie. De asemenea, se încearcă leg- o, leg, o, crearea unei legături între sancțiunile penale și uh, ideea înțelegerii uh, extrajudiciare, mai ales când vorbim de sancțiuni uh, penale. Și încă un punct final, apropo de supravegherea și controlul și gestionarea riscului, uh, am mai spus aici în trecut acest lucru. Comisia deja s-a implicat într-o serie de acțiuni, mai ales planul de acțiuni din 2014 privind gestionarea riscului. Se desfășoară foarte multe activități la nivelul Comisiei și știm foarte bine că nu vorbim doar de încălcări ale legislației comunitare. Dar în ce ne privește, ne mulțumește faptul că raportarea își dă seama că trebuie făcut ceva deci o să îi acordăm toată asistența necesară pentru a defini o abordare rezonabilă și ce înseamnă uh, riscurile din acest punct de vedere. Thank you. I'm hand it. Mulțumim și mă întorc acum către raportoare. Dacă altcineva îmi dorește să intervină, în ceea ce mă privește, totuși, uh, Lucrăm foarte mult la Parlament, la Comisie, în încercarea de a îmbunătăți procesul legislativ, de a da regulamente mai bune și știm că dacă punem obstacole suplimentare în calea comerțului, acest lucru acest acest lucru dă dă, face dovada faptului că lucrurile n-au fost bine chipzuite. În ceea ce mă privește, mi se pare că lucrurile au fost bine gândite. Și dacă ascult și statele membre, din câte înțeleg, această propunere ar duce la un plus de confuzie, mai ales pentru micile întreprinderi. Deci, în prezent, nu sunt integral convinsă personal că acest demers este într-adevăr proporțional sau necesar și mă bucur să văd că raportarea într-adevăr intră în detalii verificând dacă într-adevăr ce facem noi aici va sprijini comerțul în loc să îi pună obstacole în cale, mai ales când e vorba de IMM-uri. Lipsa unui studiu de impact din propunerea originală, într-adevăr, mă îngrijorează și acum dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Să mă refer la câteva dintre chestiunile menționate. Mai întâi, articolul 38 prin pragul de 10.000 în comparație cu cea de 5.000. De ce e vorba aici? Este vorba de etapa negocierilor uh, pe marginea directivei N-are rost să reintroducem 10.000 dacă știm că la BIF se merge în altă direcție și nu vrem ca statele membre să aibă uh, sancțiuni penale pentru orice. Dacă reducem pragul, prin urmare, atunci uh, directiva ajunge să se aplice la foarte puține lucruri. Ceea ce privește comentariile Robertei referitor la 4A, de fapt e vorba de 3G, 3J și 4C, de fapt e 5C. A, astea au fost schimbările. În ceea ce privește întrebarea Giulia, ce excludem? Nu excludem nimic. Chestiunile privind obligațiile stricte rămân acolo. Sunt considerate doar a fi încălcări minore, însă dacă ar fi să cerem un exemplu, să vedem unde se aplică această situație, e vorba de simple greșeli care în contextul anterior al obligației stricte însemna că nu le mai examina nimeni. Dacă se întâmplă ceva din greșeală, vine imediat o sancțiune, dar dacă introducem această obligație de a demonstra vinovăția eviți cazul în care vorba de o greșeală banală și cei implicați doresc pe deplin să coopereze. În ceea ce privește cooperarea cu autoritățile, e o circunstanță atenuantă pentru că dacă ne uităm la jurisprudența europeană în materie de drept uh, concurențial, dacă cooperezi cu autoritățile și vrei să îți îndrepti greșeala, să remediezi situația, se oferă posibilitatea de a face acest lucru. Și, de asemenea, vrem să dăm pe deplin posibilitatea ca celor care doresc să coopereze cu autoritățile vamale să poată face acest lucru, să prezintă documentele, să facă ce trebuie să facă pentru a respecta regulile. În ceea ce privește comentariul referitor la operatorii economici, în corelație cu statutul acestora care putea fi văzut ca sancțiune, nu e nimic nou aici, legătura deja există, dacă vrei să ai statutul de operator economic, trebuie să ai zero încălcări. Dacă ai vreo încălcare la activ, atunci se poate refuza acest statut, se poate lua. Nu e o circunstanță agravantă, ci o sancțiune, pentru că, în ultimă instanță, e vorba de o pedeapsă concretă pentru o abatere comisă. Acestea ar fi comentariile în această etapă, însă de amendamente o să ne ocupăm pe măsură ce le primim și le discutăm. Vă mulțumesc! Foarte bine, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Eh, tot eh, extrem de harniga Caia Calas e raportoare. Un nou acord, un New Deal pentru consumatorii de energie discutăm proiectul de aviz. Doamna Calas, Asta e motivul pentru care am întârziat astăzi puțin de altfel. Sunt membră și în Comisia ITRE și am încercat să redactez acest aviz pentru a aduce un plus valoare în ambele direcții la ITRE raportarea se concentrează pe lipsa de energie, pe penuria de energie, o chestiune la care nu m-am referit aici. Scoreboardul din 2014 ne-a arătat că piața energiei nu funcționează așa cum ar trebui. Piața internă a energiei nu oferă un mediu concurențial adecvat, Eh, posibilitățile de alegere sunt limitate și lipsă, lipsește motivația pentru a presta servicii de calitate mai bună. Poi, considerațiile tarifare nu sunt suficient de transparente și adesea au dus la o creștere a prețurilor pentru consumatori. Există exemple bune în Europa de eliminare treptată a prețurilor reglementate însă mai rămân multe lucruri de făcut, care sunt costurile reale, care sunt uh, tarifele de rețea și așa mai departe. Nu se cunosc aceste lucruri. Transferul către un alt serviciu, de asemenea, durează prea mult în anumite state membre. Consumatorii n-ar trebui să îngrijoreze în legătură cu soarta datelor proprii atunci când uh, fac acest transfer de la o firmă la alta. se discută despre acest nou instrument de capacitare a utilizatorilor în încercarea de a îmbunătăți funcționarea pieței cu aplicabilitate și în cazul nostru. Eh, consumatorii activi însă nu sunt consumatorii menționați, care anticipează anumite evoluții menționate în alte texte. Ar trebui să eliminăm o serie de bariere, să simplificăm accesul pe piață, să clarificăm responsabilitățile materie de echilibrare a prețurilor, dar acesta nu trebuie să fie un scop în sine. Anumiți consumatori doresc mai multă implicare în gestionarea rețelei energetice, alții nu vor acest lucru. Și trebuie să ținem cont de aceste dorințe ale lor în politicile avute în vedere de noi. Ca să fii un consumator activ, trebuie să înțelegi practic ce elemente apar în nota ta de plată vedem că în Europa două treimi dintre consumatori pur și simplu nu înțeleg ce le scrie pe factură. Și există diferențe mari de la un stat membru la altul. Am fost surprinsă, de exemplu, să aflu uh, uh, care e situația facturilor de energie din Belgia, pentru că în Estonia lucrurile sunt foarte clare și foarte simple pe factură și atunci oamenii pot să aleagă într-un mod mai judicios e nevoie de a primi informe în legătură cu consumul propriu de energie mai des. Am fost surprinsă de asemenea să aflu că în Belgia primiți astfel de informare doar atât pe an. Noi eh, primim una o dată pe lună. E greu să înțelegi care e structura consumului propriu dacă primești informare generală doar o dată pe an și nu poți să schimbi anumite lucruri treptat. Aceste informații ar trebui să includă și tipul de sursă de energie vizată capacitatea de a face o comparație între diferite surse și prețuri este un imperativ absolut și aici ar trebui să intervină linii directoare europene în materie de transparență. Consider că acest nou model nu ar trebui să scape din vedere și posibilitățile oferite de realitatea digitală se poate oferi consumatorilor acces în timp real, acces la informații în timp real privind consumul de energie și costurile aferente și dacă ai informații în timp real, atunci poți decide într-adevăr să operezi anumite modificări în modul în care consumi energia, dacă vrei sau poți decide să cumperi din altă parte. Nu cred că e un aviz care va fi foarte controversat, dar aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Antonio Lopez Răzvat este raportor din partea PPE. Queridos colega... Stimați colegi, sunt de acord cu Comisia Europeană că, de fapt, Uniunea Energetică trebuie să se bazeze pe cetățeni, iar cetățenii trebuie să folosească noile tehnologii ca să-și reducă facturile, să participe la piață și pentru a-i proteja pe consumatorii vulnerabili. Pentru mine, din punctul meu de vedere, avizul doamnei Calas merge în acest sens și o felicit pentru activitatea desfășurată. Uh, sunt uh, raportor din umbră din partea PP-ului și vreau să subliniez câteva aspecte importante. Prin uh, amendamente voi promova ceea ce spun astăzi din acest punct de vedere în primul rând, mă preocupă și pe mine ideea că nu s-a uh, realizat uh, liberalizarea și integrarea piețelor minoritare. O consecință este lipsa de transparență totală. Nu avem o piață transparentă fără liberalizarea totală și integrarea piețelor minoritare de energie. Cât privește prețurile, sunt de acord că trebuie să ajungem la eliminarea treptată a prețurilor reglementate, pentru că ele uh, nu-l mai fac pe consumator să aibă un comportament responsabil, mai ales cele care sunt sub costul serviciului prestat. Totuși, aș dori aici să vă reamintesc un lucru. Tarifele pentru folosirea rețelelor trebuie să fie astfel concepute încât să permită recuperarea rațională a costurilor și să garanteze un beneficiu rezonabil, dar să nu împiedice măsurile de eficiență energetică. Dacă costurile fixe, de exemplu, de pe o factură de 100 de euro sunt de 80 de euro, atunci motivarea pentru ca, de fapt, consumatorul uh, să-și scadă cei 20 de euro variabil este aproape nulă. Vreau să adăugăm la text ceva, și anume că punerea în aplicare a măsurilor de eficientizare energetică și a contractelor cu prețuri dinamice și uh, utilizarea noilor tehnologii informatice aplicate la serviciile energetice și posibilitatea de autogenerare a energiei vor dinamiza piața și o vor face mai transparentă. Având în vedere aceste măsuri, se va ajunge și la o mai mare competență și o mai mare coerență a agenților și se folosesc și mai bune instrumente pentru apărarea intereselor. Rețet, eh, rețelele inteligente sunt indispensabile pentru a pune în aplicare politicile energetice. Pe această linie, în momentul în care vorbim aici, când se vorbește în raport de contoarele inteligente, trebuie să se aplice în continuare uh, recomandarea făcută din 2008 privind uh, instalarea de contoare inteligente. Trebuie să ne gândim tot timpul la consumatori și vreau să subliniez trei aspecte. În primul rând, Comisia să ia mai multe măsuri pentru a spori transparența, mai ales în ceea ce privește plângerile venite din partea consumatorilor pentru că administrația publică respectivă trebuie să fie cea care strânge aceste plângeri și le rezolve. În al doilea, doi, măsuri de eficientizare economice și în al treilea rând, evitarea încărcării facturilor de energie cu ă, impozite și taxe care sunt nejustificate sau care sunt excesive de exemplu, taxa de finanțare pentru televiziunea publică, care este în unele țări ale Uniunii Europene plătită pe factura de electricitate. Sunt de acord cu raportoarea uh, care spune că suntem uh, victime, nu numai în Belgia, ci și în Spanie, victime ale lipsei de claritate a facturilor Trebuie să facem un efort extrem de mare în acest sens. Și să îi mulțumesc foarte mult raportoarei pentru activitatea desfășurată și cred că ce am spus acum uh, nu fac decât să întărească punctele de vedere exprimate de raportoare și o să vedem apoi cum se va finaliza această activitate însă sperăm că este o activitate benefică pentru consumatori. Mulțumesc! Excellent. Um, Foarte bine. Boian Belgena, pentru Socialiști și Democrați, bun venit. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Aș dori să-i mulțumesc raportoare pentru acest aviz, să felicităm pentru cele făcute. Aș dori să vă spun că datele ne arată că o îmbunătățire a consumului de energie din perspectiva consumatorului aduce avantaje nu doar pentru aceștia din urmă, ci și pentru societate și pentru mediul înconjurător. Doar dacă introducem dispozitive de măsură pentru absolut orice nivel de consum de energie, se pot economisi uh, până la 30% se poate economisi până la 30% din energia folosită. Consumatorii care nu sunt avizați, care nu înțeleg tehnologia, sunt consumatori care pot fi induși în eroare și pot fi țidiți să recurgă la opțiuni dezavantajoase. Nu trebuie să scăpăm din vedere, prin urmare, drepturile categoriilor vulnerabile. Acest posibilitatea de a alege trebuie să fie promovată printre consumatori. Nimeni nu trebuie să fie forțat să aleagă între hrană, sănătate sau energie. Cred cu tărie că accesul la servicii la un preț accesibil este un drept fundamental. Trebuie să recurgem la noile tehnologii, la contoare inteligente, de exemplu la dispozitive similare care pot să scadă mult prețul pentru consumator și care își vor dovedi beneficiile pe termen scurt. Trebuie să avem mare grijă atunci când introducem noi recomandări și noi legi și să luăm în calcul situații, situația concretă a consumatorilor dintr-un anumit stat membru capacitarea consumatorilor este o prioritate pentru noi și trebuie să fie o prioritate pentru noi. Trebuie să elaborăm mecanismele necesare pentru a simplifica informațiile privind consumul de energie. Aștept cu nerăbdare să văd propunerile noastre. Știu că termenul nu este foarte generos, însă avem un aviz bun care, într-adevăr, o să avem un aviz foarte bun care va răspunde intereselor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumim, Mark Pretzel, pentru ECR. Mulțumesc întâi um, raportoarei pentru munca foarte bună depusă. În Europa uh, vedem că în ceea ce privește prețul producției de energie, suntem la nivelul uh, Statelor Unite sau într-un cadru similar, însă apoi reușim la consumatorii industriali să avem un surplus de 110% față de Statele Unite și 180% la consumatorii uh, privați. Și un ultim element uh, într-o serie întreagă de eșecuri ale pieții este piața consumatorului final, unde lipsește transparența. Uh, însă și înainte de asta există uh, o serie întreagă de probleme la producția și distribuția de energie. De aceea, consider că acest raport merge în direcția cea bună de a oferi mai multă transparență pentru uh, consumator, însă aș dori să atrag atenția asupra unui element și bănuiesc um, că uh, nu veți fi surzi la aceste argumente, și anume protecția datelor consumatorilor. Trebuie să fim foarte precauți. Aceste contoare inteligente, smart meter, vor ajuta la optimizarea consumului de energie, într-adevăr, însă uh, vor exista elemente care vor putea să uh, colecteze foarte multe date personale despre oameni. Trebuie să poată uh, decide uh, câte date dorește să transmită mai departe și uh, el trebuie să poată controla aceste date, nu întreprinderile. Mulțumesc. So for the... partea GUE, domnul Jurin nu e prezent. Din partea FDD, Robert Iașchevici și aici. Mulțumesc foarte mult! Aș dori și eu să încep cu o comparație a prețurilor între Europa și Statele Unite, așa cum a făcut-o și antevorbitorul meu. Prețurile plătite de consumatori și de IMM-uri sunt mult mai mari în Uniunea Europeană decât în Statele Unite. Asta e într-o serie de motive. Principalele motive includ politicile catastrofice în materie de schimbări de climă adoptate în Uniunea Europeană și faptul că anumite țări depind de un monopol la energie, cum ar fi, de exemplu, cel rusesc. E nevoie de o uniune a energiei care să rezolve aceste probleme, însă revenind la cadrul raportului, consider că liberalizarea pieței, eh, menționată de doamna Calas, este o idee bună. Apoi, eliminarea barierelor pentru consumatori prin de- deschiderea pieței și prin eh, oferirea consumatorilor oferirea către consumator posibilității de a-și alege firma furnizoare este la fel de esențială o piață liberă poate să aibă o influență pozitivă asupra prețurilor plătite de consumatori și IMM-uri. De exemplu, în Polonia, de când s-a operat o serie de schimbări pe piața energiei ca parte a directivei 96-90 EC, din acel moment, mai bine de 386.000 de locuințe și-au schimbat furnizorul de energie. Sigur, e o picătură de apă într-un ocean dacă ne gândim că avem 4 milioane de IMM-uri, eh, numărul celor care vor face această schimbare este foarte mic. Însă vedem că lucrurile au început și flexibilitatea crește pe piață. Posibilitatea de a schimba furnizorul a dus în anumite cazuri la o scădere de până la 20% a prețurilor și de aceea trebuie să mergem înainte cu liberalizarea pieței și trebuie să motivăm statele membre să creeze o platformă a energiei transnaționale care să permită consumatorilor să cumpere energie ieftină, indiferent de statul membru uh, de care aparțin. De asemenea, trebuie examinată chestiunea contractelor în încercarea de a introduce dispoziții care să încurajeze consumatorii să plătească pentru ceea ce consumă și să nu plătească în sistemul paușal, sumă globală. Se pot utiliza rețele inteligente pentru a găsi prețul cel mai bun. Apoi, la punctul 4, perioada minimă. Cred că aici nu ar trebui să se introducă vreo reglementare dincolo de chestiunile care țin de drept contractual, de relația între consumator și furnizor și eventual cu, cu producătorul. Studiile ne arată că, în general, percepția consumatorilor asupra intervențiilor comisiei este negativă, dar în anumite domenii se vede că deschiderea piețelor a contribuit la dezvoltarea sectorului și la scăderea prețurilor. Dacă continuăm pe această cale, atunci Uniunea Energetică este într-adevăr o idee interesantă, fie și doar pentru că reduce prețurile. Însă, sigur, va trebui să vedem cum funcționează lucrurile în realitate și amenințările la adresa acestei uniuni ar fi eh, continuarea pe calea luptei împotriva schimbărilor de climă, adoptarea acestei dogme a schimbării de climă. Vă mulțumesc! Evelyn Gephardt. And then, just sorry, Julia Rader, were you for the Greens? Uh, Evelyn Gephardt, uh, dar întâi uh, doamna Reda, din numele verzilor. Da, îmi cer scuze că nu am informat secretariatul mai devreme că voi fi raportor din umbră pentru acest dosar. Avem puțin, puține lucruri de adăugat la proiectul raportoarei cu care în general suntem de acord. Deci, încă o dată, îi mulțumesc ca ei Calas pentru munca depusă o întrebare. Când, citim alinea, când am citit aliniatul 6, uh, nu am fost uh, sigură ce vrea să spună. Uh, după prezentarea inițială a doamnei Calas, am înțeles lucrurile ceva mai bine, dar cred că acest aliniat ar putea fi îmbunătățit. Dacă înțeleg corect, este vorba de obligațiile pe care le au așa numiții prosumatori deci cei care creează, care produc energie, ce obligații au și în ce măsură pot fi diferiți de alți producători. Cred că ar fi important uh, să vedem care ar, să, specificăm, să specificăm foarte clar care ar fi diferențele și dacă există efect asupra nivelului de protecție a consumatorilor. Numai astfel vom reuși să vedem dacă suntem într-adevăr de acord sau nu. De asemenea, cred că ne vom limita la amendamente mm, de un număr redus. La liniatul 5 am vrea să subliniem că uh, consumatorii trebuie să mm, poată lua deciziile pe baza unor informații și plus că nivelul de control al consumatorului asupra propriilor date este un aspect foarte important esențial pentru utilizarea acestor tehnologii în domeniul energetic. Deci, până la urmă, trebuie să ne asigurăm că consumatorii își, își controlează datele și au informații specifice despre consumul lor de energie și optimizarea lui. Și, în același timp, să-și poată limita uh, să poată limita nivelul la care sunt utilizate informațiile lor. Apoi, la aliniatul 5 înțeleg uh, nivel, detaliarea mai mare a facturilor, dar nu înțeleg în ce măsură este o problemă frecvența facturilor. Dar uh, cred că sunt chestiuni mai degrabă minore pe care le putem uh, rezolva. Altfel, suntem de acord cu direcția în care merge doamna raportor. Mulțumesc, Evelyn Gebhardt. Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, și eu pentru propunerea doamnei uh, Calas și aș dori să uh, confirm ceea ce a spus și colega mea, Borjan. Cred că există trei puncte pe care aș dori să le menționez. Mi se par foarte importante. În primul rând, consumatorii care Um, au uh, resurse mai puține, care trebuie să fie protejați. În uh, propunerea doamnei Calas nu regăsesc acest aspect. Și, de asemenea, aceste elemente ar fi în contradicție cu punctele 2 și 3, în care se vorbește despre o liberalizare completă și despre eliminarea uh, reglementării prețurilor. Eu cred că există o problemă cu caracterul foarte categoric al acestor uh, uh, prevederi. Trebuie să prevedem pentru consumatorii care au nevoie de protecție o posibilitate de uh, intervenție, de reglementare a prețurilor, astfel încât toată lumea să aibă acces la aceste servicii care țin de drepturile oamenilor. La 5 ați subliniat foarte clar că este nevoie de reglementări clare privind protecția datelor. Putem uh, avea o formulare mai strictă aici pentru a se explica clar în ce direcție ar trebui să meargă aceste prevederi cadru. Deci, înspre un nivel calitativ ridicat și uh, trebuie să nu uităm uh, și ca faptul că consumatorii să aibă un drept de a decide ce se întâmplă cu datele lor. La punctul 3, cred că acolo uh, am cea mai mare problemă. Am și o întrebare către dumneavoastră, doamna Calas, pentru că, de fapt, nu înțeleg exact ce vrea să spună textul. Se scrie, îndeamnă Comisia să ia măsuri concrete pentru a stabili legături mai strânse între piețele cu ridicata și cele cu amănuntul și pentru a elimina treptat prețurile reglementate. Nu înțeleg ce înseamnă aceste legături, dacă puteți să ne explicați Uh, mai bine acest lucru mi-ar fi foarte util. Și apoi uh, mai vine partea și pentru a elimina treptat prețurile reglementate. Am, uh, m-am referit deja la asta. Cred că ar trebui să nu uităm cum au întâmplat lucrurile în alte domenii în care am liberalizat, de exemplu, la telefoane, uh, factura a crescut imediat după liberalizare și apoi a trebuit să introducem reglementări de roaming la nivel european pentru ca prețurile să nu scape complet de sub control și cred că nu trebuie să uităm acest lucru, mai ales când este vorba de ofertanți uh, transfrontalieri. Trebuie să creăm o concurență loială, nu să se întâmple cum s-a întâmplat în alte domenii liberalizate, unde lucrurile nu au mers chiar așa de bine. Olga Shenleva, Doamna Senalova. Ja bych měla také pouze několik drobných, drobných poznámek. Děkuji za... Mulțumesc. Aș avea doar câteva comentarii. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Aș vrea să mm, accentuăm mm, elementele ce țin de consumator, mai ales uh, în ceea ce privește consumatorii vulnerabili. Câteva, punct, câteva comentarii la punctele 4 și 6 privind schimbarea furnizorului, astfel încât furnizorul să fie mai ușor de uh, schimbat, dar uh, și transparența este importantă. Trebuie ca consumatorii să poată cu facilitate compara ofertanții. De asemenea, cred că ar trebui să avem în vedere uh, eliminarea taxelor uh, în cazul schimbării uh, furnizorului și cum am putea să transmitem această informație clară astfel încât oamenii să poată face o comparație între oferte. Apoi un alt fenomen răspândit în momentul de față este cel al uh, consumatorilor care se transferă în masă, în număr mare. Pentru această situație ar trebui să insistăm ca organizatorii acestor transferuri în masă să fie independenți. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să intervin și eu pe acest uh, subiect. În Regatul Unit au publicat niște statistici foarte interesante. Anul trecut, 6 milioane de consumatori și-au schimbat furnizorul, unul din 5 uh, menaje a durat foarte mult timp ca ă, consumatorii să aibă încredere în sistemul de schimbare a furnizorului astfel încât să o și facă. Ă, au obținut și economii semnificative în acest ă, sens, dar trebuie să aibă încredere în informațiile pe care le primesc. În mod interesant, din cei 6 milioane de consumatori care au schimbat, 40% au schimbat către actori independenți. Deci, când uh, schimbarea furnizorului funcționează ușor, se pot uh, aduce pe piață noi ofertanți și se pot scădea uh, costurile. Deci, după cum spuneam, încrederea însă este cheie. Poate CAIA ar merita să introducem ceva despre a ne asigura că orice propuneri noi pentru consumatori sunt testate cu grupuri de consumatori pentru a verifica că funcționează în mod eficace, că informația este, corespunde nevoilor consumatorilor. Și asta înainte să vină noi propuneri de site-uri de comparație sau de instrumente de comparare a furnizorilor. Este foarte important ca consumatorii să aibă informațiile de care au nevoie, pentru că nu își vor schimba furnizorul dacă nu au informații fiabile. Mulțumesc. Caia, dorești să uh, intervii? Da, mulțumesc uh, tuturor pentru comentarii. În ceea ce privește cele menționate de domnul uh, Lopez Isturis White, sunt uh, de acord cu ceea ce ați spus privind transparența și acestea sunt îngrijorările mele. Încercăm, am încercat să le incorporăm în uh, raport, dar, uh, bineînțeles, am avut uh, și un număr de caractere redus la dispoziție. Deci cred că um, se, pot îmbunătăți, se poate îmbunătăți textul prin amendamente. În ceea ce privește le spuse domnul Prețel privind protecția datelor, am prevăzut și asta într-un cadru clar al protecției uh, datelor. Ne-am referit la asta deja în articolul 5 pe care l-am menționat. Uh, apoi, în ceea ce privește așa numiții prosumatori, problema este că dacă sunt astfel de prosumatori, deci cei care și produc, Uh, este că se bucură de libertățile existente, dar nu își asumă și responsabilitățile. Bun, vin foarte multe uh, dificultăți uh, pentru menținerea echilibrului cu acești prosumatori, pentru distribuitori și așa mai departe, însă este important ca această ca acești prosumatori să aibă și responsabilități, nu numai să se bucure de uh, Uh, drepturile prevăzute. Iar acest lucru este menționat la articolul 7. Consumatorii uh, vulnerabili din punct de vedere financiar sunt de acord, însă raportul de la ITRE este din partea unui coleg de la SND care se ocupă mai ales de precaritatea energetică și aceste lucruri. și cred că asta acoperă acest, ele, aceste elemente. Dar dacă vă referiți la liberalizare, atunci al treilea pachet energetic se referă la asta și am căzut de acord asupra acestei liberalizări. Deci, practic, nu spunem nimic nou aici despre liberalizare. Legătura între piața cu amănuntul uh, și cea cu ridicata Problema este că avem foarte multe reguli pentru piețele cu ridicata, dar nu avem multe, nu avem reguli de cum să tra traducem aceste beneficii astfel încât acestea să ajungă până la consumator. Asta înseamnă legătura între piațe, piețele cu ridicata și cele cu amănuntul. Vrem ca beneficiile de pe piața cu ridicata să ajungă la consumator. În ceea ce privește taxele de schimbare a furnizorului, sunt de acord că uh, Trebuie să analizăm acest uh, subiect pentru că schimbarea furnizorului trebuie să fie cât mai ușoară și dacă există costuri, bun, ele pot fi plătite, dar nu cred că atunci când ele există, ele chiar sunt proporționale cu costurile pur și simplu de a schimba furnizorul. De asemenea, sunt de acord că toate aceste schimbări uh, trebuie să fie analizate și testate înainte, astfel încât să ne asigurăm că aduc beneficii consumatorilor. Și să ne asigurăm că aceste tehnologii, dacă ele sunt introduse, aduc beneficii. Însă, de multe ori, nu poți spune de la bun început care va fi rezultatul înainte să folosești un produs ca un instrument. Deci va trebui să găsim un echilibru aici. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Very much. And the... Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 24 februarie, miercuri. Mulțumesc. So the next item on the agenda is the report. Următorul punct este raportul privind strategia sprijin piața unică, îi voi da cuvântul direct Larei Comi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo qui a... Uh... Mulțumesc, eh, bună ziua tuturor, ne regăsim astăzi aici pentru a vorbi despre strategia privind piața unică. Ne-am întâlnit deja de mai multe ori, ne-am întâlnit și cu doamna comisar și cu uh, Comisia IMCO. Mâine după amiază, de asemenea, va avea loc o nouă reuniune. Cred că am dezbătut îndelung astăzi. Vă voi prezenta câteva puncte cheie pe care le-am menționat și care vor fi puse în aplicare. De asemenea, împreună cu echipa mea și partidul și grupul meu politic uh, ne declarăm disponibilitatea de a ajunge la uh, o soluție. Voi vorbi mai rar, spune vorbitoarea. Bun, deci um, câștigul pe care l-am putea obține ar fi de, pe, de aproximativ 1000 de miliarde de euro dacă am duce la bun sfârșit piața unică. Este un obiectiv important, pentru că ne dorim să luptăm împotriva șomajului, să protejăm IMM-urile și să încercăm să uh, abordăm și problema migrației mă uit la punctele cheie pe care dorim să le punem în aplicare. Întâi, IMM-urile și startup-urile. Capacitatea lor de producție și de inovație trebuie să fie sprijinită cu toate mijloacele posibile, deoarece creșterea economică se bazează pe inovație în domeniul produselor sau proceselor. Nu numai noile întreprinderi inovează, ci și cele care există deja o definiție a startup-urilor și a IMM-urilor ar fi necesară și niște criterii obiective pentru a crea reguli comune în domeniul euro, în, la nivel european. Un alt element, vorbim despre uniune bugetară și despre uniune uh, fiscală. Am putea încerca deja să avem un TVA unic pentru comerțul electronic Să avem așadar un TVA care să facă referire la o rată unică, dar uh, să excludă alte tipuri mai complicate de taxare. Sunt convinsă că, o, că complexitatea regimurilor fiscale este o problemă. Mario Monti s-a referit deja la acest subiect. Fiscalitatea este foarte diferită în Uniunea Europeană și uh, nu va fi ușor să îmbunătățim lucrurile, dar nici nu trebuie să ne descurajăm. De asemenea, uh, de multe ori avem senzația că mm, statele membre, în interiorul statelor membre, uh, părțile nu discută între ele. De asemenea, trebuie să încercăm să folosim cât mai mult fondurile europene, ar fi un element major uh, de finanțare pentru a permite dezvoltarea acestor inovații. De mai multe ori am vorbit uh, și despre directiva privind întârzierile plăților. Această directivă merge în sensul potrivit, dorit de cetățenii noștri. Care au fost problemele? Administrația publică de multe ori nu aplică această directivă sau o aplică în mod inadecvat. Consecința în țările mediteranene este că nu ajungem să uh, avem o rambursare rapidă a creditelor. 100.000 de întreprinderi au dat uh, faliment pur și simplu pentru că nu au fost plătite la timp. Deci dau faliment pentru că nu mă plătește statul la timp. Trebuie să facem așadar o legătură între taxe și credite. Când o întreprindere nu își plătește taxele, statul acționează foarte rapid, dar invers nu este cazul. Apoi încă ceva despre acest uh, tip de faliment. Cred că Comisia ar ideea Comisiei de a da o a doua șansă unei întreprinderi este excelentă. În momentul în care există un faliment ce este cauzat nu de lipsa um, capacităților întreprinzătorului sau de o catastrofă uh, naturală, Uniunea Europeană trebuie să uh, vină cu un ajutor o persoană exclusă din sistem, um, fără să aibă vreo vină, trebuie să fie ajutată. Și uh, normele trebuie să fie. Trebuie să avem și uh, norme uh, în ceea ce privește TTIP. Trebuie să avem aceleași norme de aplicare pentru produsele din Statele Unite care vor fi comercializate aici. Apoi brevetul european și acest lucru trebuie pus în aplicare. Este vorba de a pune accentul, de a insista în statele membre asupra acestui element, pentru că nu toată lumea pune în aplicare aceleași lucruri în aceleași termene. Apoi, pachetul privind supravegherea piețelor, no, um, indicațiile de origine protejată, toate acestea sunt importante. Din nou, uh, este nevoie de credibilitate și încredere în rândul consumatorilor. Am menționat asta și în cazul Volkswagen. Directiva privind serviciile este și un punct cheie. Aș dori să vă amintesc că mulți colegi au uh, lucrat în acest domeniu, dar că aplicarea trebuie să se facă în mod uniform și și transpunerea din partea statelor membre. Avem și pașaportul pentru servicii, mi se pare o idee foarte bună, dar trebuie să nu se creeze noi obstacole administrative. Asta ar permite îmbună... simplificarea lucrurilor. Deci suntem pentru, dar cu condiția să nu îngreuneze lucrurile. Apoi, economia bazată pe partajare este foarte importantă pentru relansarea creșterii și crearea de locuri de muncă. Însă este esențial să avem o definiție clară și comună, cu principii foarte simple, aceleași reguli pentru aceleași servicii. Înțeleg uh, că există unele dificultăți la acest uh, punct și cu mare plăcere voi uh, coopera cu dumneavoastră. De asemenea, am vorbit despre geoblocare, despre această discriminare um, Iată, acestea au fost punctele cele mai importante. Sunt multe elemente când vorbim despre piața unică. Unele directive au fost fragmentate, cum ar fi cele ce țin de competențele profesionale, dar trebuie să fim foarte atenți aici. Eu sunt pentru o mobilitate a oamenilor, a persoanelor și a mărfurilor, dar și a lucrătorilor. cu uh, reguli și uh, linii directoare, directoare care să fie valabile pentru toată lumea și pentru toate profesiile. Însă există și anumite diferențe, specificități pentru fiecare stat membru. Mă voi opri aici. Mulțumesc uh, pentru tot ceea ce mi-ați transmis în urma dezbaterii, audierii și așa mai departe. Bineînțeles, aștept amendamentele dumneavoastră, dar voi încerca și să fac o sinteză pentru cetățeni. Mulțumesc. Oh, Mulțumesc. Evelyn, tu ești în locul lui Marlen. Da, îmi cer scuze în numele Marlenei Miții, care nu poate fi uh, prezentă din cauza unui eveniment important, însă ea mi-a transmis notițele ei uh, pe care vi le voi prezenta. Se bucură sau așteaptă cu nerăbdare o bună cooperare cu raportoarea, consideră că abordarea raportului este una pozitivă, multe puncte importante sunt menționate. Marlen Miții ar dori să depună câteva amendamente în ceea ce privește șapte puncte diferite pe care vi le voi citi în engleză. Sper că mă vor ierta interpreții pentru uh, pronunția în engleză, dar este mai ușor pentru mine uh, să uh, citesc. Amendamentele întăresc mediul pieței unice pe baza tratatului de la Lisabona și obligațiilor din tratat piața unică nu trebuie să fie legată numai de aspectele economice, pentru că astfel își epuizează potențialul și e nevoie de o strategie mai largă pentru a stabili un echilibru între criteriile economice și drepturile fundamentale sociale prin integrarea intereselor consumatorilor și cetățenilor în piața unică procesul legislativ trebuie să țină cont de beneficiile largi sociale și de mediu ale pieței unice, analizând nu numai costurile economice, ci și beneficiile și valorile pe care le poate aduce consumatorilor, cetățenilor și societății în întregime. Există o serie întreagă de aspecte care se referă la IMM-uri, la noile întreprinderi, la micro-întreprinderi, care trebuie să le asigure acestor mici întreprinderi posibilitatea să se dezvolte, dar nu să evite regulile existente. Economia partajată are o importanță foarte mare, dar ea prezintă sigur nu numai șanse, ci și uh, incertitudini juridice și provocări care pot să-i afecteze pe consumatori, uh, pe furnizorii de afaceri tradiționale și pe, con- și pe uh, toți ceilalți implicați. E vorba de amendamente care reamintesc uh, importanța protecției consumatorilor, a transparenței, a informațiilor și a mecanismelor de compensare. De asemenea, trebuie îmbunătățită vizibilitatea și med, trebuie îmbunătățit mediul de reglementare pentru economia socială, astfel încât întreprinderile să poată funcționa pe o bază juridică sigură și să se bucure de avantajele pieței interne și a libertății de circulație. Ah, punct. Și acum aș dori să adaug un al optulea punct la care m-am referit și mai devreme, și anume pașaportul pentru servicii Um, pe care l-ați menționat. Aș vrea să întreb, să întreb Comisia, care este valoarea adăugată a acestui pașaport al serviciilor, pentru că avem deja sistemul IMI, în care, prin care se asigură cooperarea administrațiilor, avem, uh, am stabilit punctele de contact pentru directiva privind serviciilor, avem uh, professional cards um, pe care le-am stabilit în directiva privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Deci ce aduce asta în plus? Dacă mai creăm încă un al patrulea lucru, nu se creează mai degrabă o confuzie în rândul cetățenilor? sau atunci când sunt probleme cu aceste trei instrumente pe care le avem deja, nu ar trebui mai degrabă să încercăm să le îmbunătățim, în loc să mai creăm un al patrulea sistem care ar putea duce la confuzie pentru consumator cât și pentru IMM-uri. Este o întrebare care trebuie pusă și um, de aceea nu voi sprijini pur și simplu ceea ce scrie în raport fără a afla mai multe despre asta. Mulțumesc. So again, mulțumesc. Danny Dalton este raportorul din umbră pentru ECR și o să vă prezint eu ce spune. Mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și știm că susținem această inițiativă de a spori și de a întări piața unică și de a-i spori beneficiile câteva elemente pe care vreau să le discut privind TVA-ul. Nu sunt de acord cu ideea că trebuie să avem același nivel de TVA în toată Europa pentru toate bunurile. Avem o abordare pozitivă față uh, de raportul Gephardt-Callas din proprie inițiativă privind adâncirea pieței unice unde cerem o abordare simplificată. Acolo s-a menționat uh, nevoia de a avea un prag pentru microentități și am vorbit de un regim care să fie mai prietenos uh, cu uh, operatorii de afaceri, deci cred că ar trebui să reluăm acea exprimare. În ceea ce privește economia partajată, avem o atitudine pozitivă, mai ales dacă ne gândim la suprapunerea dintre economia partajată și, serviciu, și sectorul servicii. Prin, acest, prin economia partajată eh, își găsesc locuri de muncă persoane care nu aveau loc de, locuri de muncă înainte. Eh, deci există beneficii atât pentru eh, ocuparea forței de muncă cât și pentru sporirea serviciilor. În ce privește pașaportul pentru servicii, putem să spunem mai multe despre beneficiile posibile ale pașaportului pentru servicii. Uh, sigur că nu vrem să fie o idee de uh, scăderea standardelor, din contră, însă abordarea aceasta a recunoașterii reciproce care permite existența în paralel sau compararea a două sisteme din state membre și recunoașterea calificărilor, atunci trebuie să ne asigurăm că realmente ă, comparăm ă, lucruri similare și nu comparăm mere cu pere. Nu vorbim despre lansarea unor punți, pentru mecanisme similare, dar nu identice. Și vă mulțumim importanța informațiilor, cum ar fi Solvit sau alte mecanisme, uh, care ar trebui să fie exprimate cu mai multă tărie. Uh, v-ați referit și la standarde și la seturile de standarde. Comisia, știu, din câte știu eu, face o analiză foarte clară a modului în care sunt stabilite standardele în Europa și uh, urmează, cred că, un anunț din acest punct de vedere, care nu implică absolut deloc Parlamentul. Știu că urmează această comunicare în iunie și mă preocupă foarte mult uh, modul în care sunt stabilite standardele. Nu ar trebui să vină de la nivelul sectoarelor economice, dar în același timp ar trebui să fie flexibile, transparente și deschise pentru consumatori. Și acolo unde ne punem semne de întrebare legate de standarde, atunci ar trebui să existe poate o procedură de apel și ar trebui nu să existe o serie, noi am făcut de fapt o serie întreagă de sugestii privind modernizarea standardelor, ca cum, cumva să orientăm activitatea comisiei. Uh, pentru că, de fapt, Parlamentul dorește să-și exprime un punct de vedere. Supravegherea pieței. Din punct de vedere al ECR, uh, considerăm că este necesar să cooperăm între toate țările în privința co supravegherii pieței uh, și această cooperare are un caracter urgent. Ne aducem aminte de scandalul Volkswagen. Pentru că nu putem să continuăm în felul în care am uh, mers până acum. Deci ce să avem un amendament privind întărirea supravegherii pieței? Înțelegem nevoia aceasta. Înțelegem că trebuie să ne asigurăm că, eu știu, uh, nu există o etichetare geografică uh, necorespunzătoare Dar noi nu susținem, de fapt, supravegherea pieței. Așa că ar trebui ca amendamentul 24 să fie împărțit în două articole separate. Mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul Tony G pentru ALDE. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Raportul este o bază bună pentru discuție sunt de acord cu raportarea că piața unică nu funcționează la potențialul de plin în toate sectoarele. E, trebuie să încurajăm piața digitală, trebuie să încurajăm noile întreprindere și noi modele de afaceri și trebuie de asemenea să încurajăm facilitarea, standardizarea și autorizarea profesiilor Salut acțiunile care sunt menționate în strategie, mai ales cele care tind să simplifice regulamentele referitoare la TVA, reducerea costurilor de înregistrare a unei firme, ca și propunerile privind insolvența. Sper că toate inițiativele se vor baza pe o principiu unei mai bune reglementări și vor include e-guvernanța, interoperabilitatea, pentru a avea procedurile necesare pentru a se bucura de asistență în mediul electronic. În ce privește inițiativa referitoare la pașaportul de servicii, ne vom referi nu numai la uh, barierele de reglementare și la progresele făcute în ceea ce privește recunoașterea reciprocă în sectoarele prioritare. Nu mai sporirea recunoașterii reciproce și conștientizarea ei nu sunt suficiente. Comisia și statele membre, statele membre trebuie să se concentreze pe o mai bună aplicare. Trebuie să eficientizăm toate uh, elementele existente referitoare la piața unică, mai ales cea digicală. Trebuie să existe un punct unic de acces uh, în lumea digitală. Trebuie să acționăm și asupra standardizării, să acordăm mai multă atenție. O serie din cerințele referitoare la etichetare creează multe obstacole pe piața unică, dar nu înțeleg de ce se menționează doar un singur sector aici. Trebuie să identificăm mai multe sectoare avem nevoie de legislație nouă pentru supravegherea pieței pe piața unică. Comisia trebuie să iasă din acest impas uh, împreună cu Consiliul sau să retragă acest pachet. Și retragerea pachetului legislativ nu ar fi chiar proastă. Acum poate că s-ar face o, o propunere nouă. După părerea mea apar și măsuri protecționistă care nu aduc beneficii consumatorilor, pentru că ele creează multe obstacole, o povară mare pentru firme. Oamenii abia mai pot să respire din cauza acestor uh, regulamente. Aștept să colaborez cu raportarea și cu raportorii din umbră și sper că raportul, raportul final va reflecta uh, viziunea pozitivă și dorința pozitivă de a avea o piață unică mai competitivă și mai funcțională. Mulțumesc! Există cineva din partea GUE? Nu. Giulia Reda de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei pentru activitatea desfășurată. Sunt foarte multe lucruri în raport cu care suntem de acord, dar sunt și elemente care lipsesc, după părerea noastră, nu numai din raport, ci și din strategia pentru piața unică în sine, mai ales în ceea ce privește factorii sociali și de mediu. În ce privește raportul, pachetul referitor la economia circulară face parte din strategia pieței unice și noi, Comisia IMCO, ar trebui să comentăm acest lucru, mai ales ținând cont de anunțul făcut de comisie care dorea reguli mai ambițioase din această privință, lucru care nu s-a realizat în practică. Vrem să introducem, de exemplu, uh, ecoetichetarea, asta e o chestiune foarte importantă. Cât privește factorii sociali, vrem să extindem problema brevetelor de invenții. Raportul se concentrează pe uh, accesul uh, IMM-urilor la sistemul de brevetare, însă trebuie să recunoaștem că sunt și foarte multe firme inovatoare care se bazează pe inovații din afara acestui sistem de brevetare, <clears throat> se bazează pe modele deschise de a face afaceri și credem că din acest punct de vedere există un element care nu e cuprins în raport, și anume Uh, scutirea uh, pentru producerea de medicamente generice în Uniunea Europeană, care se produc și în piața din afara Uniunii Europene. Deci apare o situație absurdă că anumite medicamente care sunt legale pe piață pentru pe piața pe care sunt ele uh, destinate, nu pot fi produse în Europa, iar producția asta trebuie să fie delocalizată. <clears throat> Deci se pierd locuri de muncă în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, creează restricții uh, pentru dezvoltarea producției de medicamente în țările mai puțin dezvoltate. Ne uh, propune probleme și sistemul acesta al certificatului suplimentar de protecție, mai ales dacă ne gândim la biocidă. Dar credem că sunt și propuneri care merg în direcția corectă. În ceea ce privește geoblocarea, ne place exprimarea foarte clară a raportoarei, dar am vrea să facem un pas mai departe, pentru că tot grupul a fost de acord că opoziția față de geoblocare este nejustificată și ar trebui să ne spună Comisia ce înseamnă această opoziție nejustificată. E frumos, e bine, putem fi de acord, dar trebuie și noi să putem spune ce înseamnă geoblocare uh, nejustificată. Deci cum ar trebui să fie specificat uh, subiectul respectiv. Iar în ce privește lipsa de coordonare fiscală, am putea să fim mai ambicioși în text și am putea să vedem exact care este problema. Sunt de acord cu ce a spus, au spus socialdemocrații, și anume efectele sociale ale liberalizării serviciilor economice de interes general uh, trebuie avute în vedere pentru că evaluarea lor trebuie să se facă numai pe considerente economice, ci trebuie să se facă și din punct de vedere al cât sunt ele de disponibile sau nu. Există dificultăți pentru noile firme de a avea acces la finanțare, deci trebuie să ne gândim aici la fondul de dezvoltare. Sunt puncte asupra cărora vom înainta amendamente <clears throat> și trebuie să avem o abordare mai holistică față de această strategie a pieței unice, mai ales uh, în ce privește considerentele de natură socială și de mediu. Mulțumesc și atunci vom ajunge la un rezultat bun. Marco Zulo. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Îi mulțumesc raportoarei. Sunt multe puncte asupra cărora suntem de acord, dar aș vrea să subliniez obiectivul pieței unice, și anume să le aducă cetățenilor avantaje practice în viața lor cotidiană. De un an și jumătate de când sunt europarlamentar, trebuie să spun că dacă există un obstacol, în fața acestei uh, dorințe este, obstacolul acesta provine din inerția statelor membre de a pune la punct uh, și de a pune în aplicare diversele reguli. Deci trebuie să încercăm să eliminăm diverse incoerențe și contradicții în regulile propuse. Și o să vă dau câteva exemple. Mă refer la IMM-uri, de exemplu. Se încurajează, de exemplu, sporirea competitivității, dar nu se creează un mediu care să permită IMM-urilor să fie pe picior de egalitate. S-a vorbit de fiscalitatea diferită, de accesul la credite și o să vedem care sunt mijloacele de a atinge acest obiectiv, pentru că este esențial ca să permitem tuturor operatorilor economici să beneficieze de aceeași putere de cumpărare, ca să fie pe picior de egalitate pe piață. Se vorbește foarte mult de obstacole, de bariere. Geoblocajul este justificat adesea și de aici vine o formă de protecție legitimă. Vorbim despre originea, despre factorii de producție, și aici ar trebui să se determine, să se definească un regim clar pentru produsele industriale, cât și pentru cele artizanale. Și nu sunt de acord cu unii colegi care vorbeau mai devreme despre indicația de origine. Indicația de origine leagă produsul de cultura respectivă, de calitatea respectivă, chiar și de istoria respectivă. Deci, în felul acesta se îmbogățește Uh, și uh, producătorul și cumpărătorul. Deci trebuie să încercăm ca această diversitate să fie o bogăție a pieței europene și nu trebuie să o uniformizăm. Pentru că ne lovim de, de globalizare, iar uniformizarea aceasta e un pas în direcția greșită. Și economia partajată. Cred că fenomenul acesta este din ce în ce mai frecvent și de în ce mai rapid. Ar trebui să ne putem adapta la schimbare foarte rapid. Mulțumesc foarte So now I have Trust Trustcott. Malin. No, should no comment. Mm, Malin nu. Adam Shenfield. Te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Tema este una extrem de spinoasă, un document uh, stufos și faptele însele ne arată că munca raportoare a fost un efort herculean. Este un document de o valoare deosebită în anumite locuri, porțiuni. Însă cred că se impun și o serie de modificări dacă vrem să avem un document cu adevărat perfect. Sigur, ce se spune în raport e important pentru noi de afaceri, mai ales pentru IMM-uri. Cei cu care am discutat eu uh, l-au primit uh, pozitiv. Însă, dacă tot mi-ați dat cuvântul, Aș dori să spun că în acest document, la fel ca și în multe altele, se pierd anumite oportunități. Se pierde șansa nu doar de a formula o opinie, ci și de a sugera o soluție. Noi pregătim un document și comisia poate să țină cont de ce spunem sau nu, dar dacă ține cont, și noi cam asta așteptăm de la comisie, atunci ar fi mai de ajutor să putem uh, sugera instrumente de ordin juridic sau procedural. Și atunci am putea și noi evolua mai bine uh, materialele pe care le aduce comisia. Sigur, va fi plăcerea mea să cooperez și să ofer sugestii concrete. Noi tot vorbim de IMM-uri, să spunem, trebuie să ajutăm IMM-urile, însă IMM-urile uh, trebuie să aibă un acces sporit la finanțare. IMM-urile nu mai pot să se confrunte cu atâtea întârzieri, mai de facturare, de exemplu, de, de, de ani de zile discutăm în toate comitele, la bugete, la econ, la nivel guvernamental, economiști ne spun același lucru, însă astea sunt observații generale, cuvinte goale, promisiuni minunate care nu conțin de fapt nimic. Dacă vrem într-adevăr să spunem lucrurilor pe nume, atunci trebuie să o spunem concret. Trebuie făcut asta, asta și asta, iar altele, tot lucruri concrete, trebuie evitate. Atunci vom ajunge la o polemică mai constructivă. Sigur, polemica e polemică, dar trebuie să avem o abordare pozitivă, să vom ce propuneri, cine e de acord cu noi bine, cine nu e de acord să facă contrapropuneri. Însă toată lumea, de fapt, spune același lucru, indiferent de culoarea politică, conservator, liberal, GUE, toată lumea spune că IMM-urile trebuie ajutate. Atunci, haideți să fim sinceri, să facem câteva sugestii, să stabilim niște obiective, să vedem dacă ceilalți sunt de acord cu noi sau nu. Și probabil până la urmă o să avem ceva pozitiv. Am spus că sunt elemente bune în raport. Nu doar la chestia asta, dar și la geoblocking. Sunt de acord cu raportoarea, sunt de acord cu sugestiile făcute. Însă există o serie de întrebări pe care aș vrea să le formulez și o serie de chestiuni pe marginea cărora aș dori să trimit amendamente. În primul rând, și aici, doamnă președinte, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, prioritatea principală, cea a impozitării. Impozitul global la nivelul Uniunii Europene. E o utopie sau e o chestiune neeuropeană? Și dacă nu sunteți de acord, pot să vă spun că ar putea fi o utopie, pentru că nu există o piață concurențială și atunci nu există Uniunea Europeană. Dacă acceptăm o soluție parțială, dacă ar fi vorba și de un singur impozit sau de un singur sector, dar încercăm să facem acest lucru, inevitabil uh, ajungem la concluzia că ne așteaptă un eșec sau că demersul va fi foarte, foarte riscant. Și aici mă exprim în termeni diplomatici. La fel și cu comerțul transfrontalier, că e vorba de comerț electronic sau nu. Sistemele fiscale naționale și cele europene trebuie să respecte directivele, da. Însă nu se spune foarte clar, se, se spune foarte, mult prea clar, mult prea detaliat, uh, care este sursa obligației de natură fiscală. Pe când un, un serviciu prestat trebuie impozitat punct. Dacă e vorba de un croat sau de un suedez care fac un schimb transfrontalier, situația e clară. Toată lumea știe ce impozit trebuie să plătească. Apoi, economia ecologică. O să fac și aceea recomandări de armonizare, dar haideți să fim sinceri. Eu uh, nu am o opinie finală în materie de sistematizare a mecanismelor existente, dar știm că acestea există pentru a servi unui singur scop, eh, pentru a fi norme acceptate și în afară. Deci dacă vrem să acoperim acest tip de activități cu standarde comun acceptate, atunci eliminăm chestiunea, pentru că ar fi vorba de practic același tip de comerț, dar mai fi comerț ecologic. Ucidem această nouă industrie prin uh, armonizarea uh, standardelor transfrontaliere. Apoi, punctul 16. Aici am o întrebare. Se vorbește acolo de rolul inovării și progresului. Dacă idee să avem mai puține standarde și mai multă inovație, o să mă abțin, nu o să fac nicio comentariu, dar dacă spune cineva că se pot se poate stimula, se poate crea inovație prin crearea de legi, pentru introducerea de legislație, nu, efectul e contrar, asta omoară inovația. Un motiv pentru care multe unități de tipul startup se mută, mai ales în Statele Unite, fug de cadrul de reglementare excesiv de aici. Dacă vă uitați la situația economiei, lucrurile sunt clare. Companiile care se bazează pe inovație se mută în țările în care obstacole administrative sunt minime. Și apoi altă solicitare se referă la 21, la punctul 21 vorbiți de practica statului de drept, de respectarea legii. Minunat, dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că se merge într-o singură direcție. Noi le spunem celor din mediul afaceri, aveți obligația de a respecta legea. Dar cum rămâne cu obligația noastră către ei? Din nefericire, multe chestiuni care țin de mediul de afaceri nu au surse juridice, ci decurg din uh, aplicarea legii, cultura birocratică. E, e o cultură care presupune că birocrații aplică norme juridice. Dar haideți să facem o distinție între juriști și administratori. Dacă vrem o cultură administrativă reală, haideți să cerem acest lucru. Nu ne putem doar impune cetățenilor să respecte regulile. Păi, punctul 25. Nu vreau să intru aici în chestiuni de ordin etic. Origine protejată. Sigur, opiniile mele diferă de, de cea multor colegi, însă am aflat că e vorba de un milion de produse diferite. De ce un milion? În cele șase pagini ale acestui raport se acordă mult prea multă atenție mobilei, de exemplu. Se sublinează rolul Europei în lume, dar dacă avem un milion de produse, noi trebuie să vorbim tot de mobilă. Și ca ultimă observație, după cum spuneam, raportul e bun, dar aș mai avea o solicitare. E vorba de solicitare de a face sugestii concrete și nu de a veni cu idei și ideologii pe care s-a bătut deja atât de multă monedă. Mulțumesc. Presupun că a fost o problemă cu traducerea cuvântului mobilă spune doamna președintă. Vă rog. Intervenția mea va fi mai scurtă. Mulțumesc raportoarei. Mulțumim raportoarei. E doar o chestiune la care aș vrea să mă refer. E vorba de o piață unică mai echitabilă, 28 și 29. Sunt de acord cu raportoarea care spune că măsurile discriminatorii sunt inacceptabile și că ar trebui să nu conteze dacă ești online sau offline. De asemenea, mă bucur că s-a acordat atenție acestui geoblocaj. Am văzut că din cauza acestea prețurile diferă într-un stat și altul. Să sunt și alte elemente care pot să difere de la un stat la altul. De exemplu, nivelul calității produselor. Bunuri care aparent sunt la același nivel calitativ, de fapt nu. Nu sunt în această situație. Colegii știu că am încercat întotdeauna să mă concentrez pe diferențele de calitate încă din 2011 încoace. E vorba de, de produse vândute cu aceeași etichetă în țări diferite, care de fapt au un nivel de calitate diferit. Și trebuie să mulțumesc colegilor de la INCO care în repetate rânduri au făcut un apel la comisie rugându-o să investigeze aceste situații. Din motive care rămân un mister pentru mine, văd că aici Comisia spune că Parlamentul European nu are în vedere această chestiune. Dacă vrem să examinăm toate formele de discriminare economică, după cum spuneți dumneavoastră, cred că n-ar trebui să scăpăm din vedere fenomenul calității. Dacă vrem o piață unică mai echitabilă, trebuie să luăm în serios toate formele de discriminare, inclusiv aceasta. Și aș mai avea un comentariu Vorba aici de drepturile consumatorilor. Dreptul de a te plânge și situațiile în care consumatorii doresc să beneficieze de acest drept. într o caz recent, Comisia a constituit uh, o, o comisie de arbitraj și am văzut că nouă state membre nu au desemnat niciun membru competent, nicio autoritate care căreia îi te poți adresa. Această lipsă ar trebui să fie menționată în raport și de asemenea sunt de acord cu acei colegi care spuneau că ar fi util să vedem care ar fi avantajele unei protecții juridice colective. Mulțumesc! și domnul Schwab, ultimul intervenient. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei Comi pentru un, o propunere cuprinzătoare și foarte bună. Este o bază foarte bună pentru discuție în Parlament, dar și pentru discuțiile pe care noi, ca Parlament, trebuie să le ducem cu uh, Comisia privind uh, strategia pe care a prezentat-o privind uh, piața internă. Primul element foarte important și menționat de mai multe ori astăzi este cel al aplicării legislației deja existente. În mod uh, chiar amuzant uh, s-a prezentat faptul că unele lucruri nu merg foarte bine și că trebuie să ne îmbunătățim dacă vrem ca uh, cetățenii care trebuie să aplice aceste legi nu sunt, să nu fie duși pe culmile disperării. Um, cred că ar trebui să revenim uh, și la cele propuse de Mario Monti. Știu că colegul Zulo nu-l apreciază foarte mult, dar eu da. Uh, domnul Monti a spus că, din punctul său de vedere, și pe piața internă ar exista măsuri similare ca la Direcția Generală uh, Concurență pentru a accelera punerea în aplicare a dreptului privind piața unică este uh, ceva ce ar trebui poate să-i spunem doamnă, doamnei uh, comisar, că trebuie să folosim toate tipurile, toate posibilitățile oferite de dreptul primar. Apoi, uh, pașaportul de servicii a fost menționat de doamna Gephardt cu un, un oarecare ton critic. Înțeleg asta, înțeleg că se dorește ca acest pașaport să fie pus la dispoziție uh, unor întreprinderi care vor să meargă dintr-o țară într-o anumită altă țară specifică și că au nevoie de garanții că pot uh, să acționeze cu lucrătorii lor în această țară. Eu nu am înțeles-o ca pe o uh, nouă, pe un nou, nu am înțeles asta ca pe un nou instrument de, uh, birocratic valabil peste tot în Europa, ci mai degrabă pentru o întreprindere, o întreprindere care vrea să meargă într-un alt stat specific Apoi, doamna Senalova a vorbit despre discriminare. Este cât se poate de corect că nu trebuie să existe discriminare pe piața unică. Uh, chestiunea calității, știu că o urmăriți de mai mult timp, am auzit de mai multe ori despre asta, dar au, exemplele pe care le-am verificat eu până acum nu sunt, de fapt, exemple în care să putem spune că este vorba de discriminare. De exemplu, în Germania, uh, de exemplu, uh, percepția uh, curățeniei este uh, asociată cu mirosul de clor, în Franța cu un alt miros, cu o altă substanță. Același lucru ține și de gust. Cred că piața internă nu trebuie să, însemne, să însemne o nivelare a tuturor produselor. Dacă în Germania uh, Uh, nu mai se simte nivelul de clor, uh, germanii vor spune că a fost prea multă reglementare, la fel francezii dacă vor mirosi clor și așa mai departe. Deci uh, trebuie să avem grijă aici. În ceea ce privește geoblocarea, colega de la Verde a spus că ar trebui să spunem mai mult ce ne dorim. Și cred că în momentul de față este puțin de vreme, este complicat să facem o listă cu toate posibilitățile justificate de a avea geoblocare. Mi se important uh, să nu aruncăm uh, copilul cu apa din copaie. Dar ar putea fi într-adevăr o idee să uh, definim ce este justificat ca geoblocare. Apoi, um, încă câteva elemente. Punctul 26 al doamnei Comi. Din punctul meu este important să nu se uh, interpreteze mai strict principiul uh, proporționalității pe baza articolului 16, să se respecte și jurisprudența Curții Europene de Justiție. Avem senzația că uh, Comisia dorește să facă mai strict principiul proporționalității, dar asta nu mi se pare că, dar nu mi se și se spune că uh, dacă um, statul membru are um, o prevedere mai uh, slabă decât reglementarea, asta încalcă principiul proporționalității. Cred că trebuie să discutăm despre asta. Iar apoi, la punctul 5, uh, doamna Comi se referă la IMM-uri și cred că a, a spus lucrurile foarte clar și ca reprezentantă a Italiei. Trebuie să nu rămânem în urma Statelor Unite și a Asiei în ceea ce privește startup-urile, dar trebuie să uh, nici nu fim naivi și să credem că Uniunea Europeană poate face totul. Cele 28 de state membre trebuie să-și facă și ele temele de casă. Cred că până la urmă trebuie să deschidem uh, deschis despre ce pot face statele membre dacă își doresc mai multe startup-uri uh, și ce pot face, deci ce se poate face în fiecare stat membru. În orice caz, vă mulțumesc pentru acest raport bun, pentru o dezbatere bună și sper că rezultatul va fi unul constructiv. Thank you. Now this is the time. Mulțumim. În mod normal, aici aș da cuvântul comisiei, dar din câte înțeleg și văd, unitate din partea comisiei nu e aici. Această inițiativă este deosebit de importantă. Piața unică este inima Uniunii Europene, e principala dezbatere și suntem principala comisie răspunzătoare și e mare păcat că de la comisie n-a venit uh, cineva care să poată interveni. V-aș ruga să transmiteți acest mesaj la comisie. Nu e pentru prima dată când uh, nu vine cineva de la comisie, cineva de rang înalt, ci nu e bine că se întâmplă așa ceva, că se întâmplă în public. Nu e bine pentru comisie, nu e bine pentru dialogul interinstituțional. Nu demonstrăm așa că suntem serioși atunci când e vorba de a crea o piață unică în avantajul cetățenilor europeni. Și acum îi dau cuvântul doamnei Comi. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, pe deplin de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Am avut discuții bilaterale cu Comisia și nu au fost niciodată probleme. Însă, sigur, în viitor o să sperăm să întâlnim dialogul tripartit, pentru că aceasta va fi forma de desfășurare pe viitor. Însă, în legătură cu cele spuse, odată, consumatorii. Uh, noi suntem INCO, piața internă și protecția consumatorilor. Pentru comisia noastră, prin urmare, astfel de inițiativă este deosebit de importantă. Este o chestiune la care ne-am referit și la audierea organizată de PPE pe tema consumatorilor. Să nu uităm că și întreprinzătorii și oamenii de afaceri sunt la rândul lor consumatori. Așa că haideți să ne asigurăm că avantajele sunt pentru toată lumea, pentru cetățeni și pentru consumatori. Și ei joacă un rol fundamental în definirea de standarde. Dincolo de regulamentele pe care adoptăm, care spun că se pot elabora și standarde pentru cetățenii privați, dacă acest lucru se poate face sub uh, monitorizarea comisiei, acesta ar asigura un proces mai rapid și prețuri mai mici decât pentru IMM-uri. Și ar trebui să includem pe consumatori în definirea propusă acestor standarde. Aceasta a fost inovația, cel puțin din perspectiva noastră. Dacă creăm uh, legi minunate, dar care, dar care nu sunt în aplicare, cineva trebuie să fie tras la răspundere. Ideea că o lege trebuie să fie respectată nu trebuie scăpată din vedere. Vrem ca statele membre să existe respect pentru deciziile Parlamentului. Suntem un Parlament elas democratic. Uh, dacă un stat membru nu e de acord cu acest lucru, uh, atunci și altele s-ar putea să-i urmeze exemplul. Impozitare unică. Noi nu vorbim de așa ceva, nu vorbim de generalizare unui model de impozitare. E un prim pas, sunt niște proiecte online care se pot pune în aplicare cu mai multă ușurință. Sigur, abordările deferă, uh, diferă și în funcție de apartenența unui stat membru sau altul la zona euro sau nu. Apoi, în ceea ce privește monitorizarea piețelor, trebuie să aplicăm regulile deja existente. Am lucrat mult la ele. Dacă renunțăm, tot ce am făcut se irosește. Înseamnă că ne-am pierdut vreme. Marco, cu referire la Italia, sunt, sunt de acord cu trasabilitate când e, e autentică trasabilitate și vorbesc ca italian, unii italian. Când italienii încearcă să fie șmecheri și să ascundă un lucru sau altul, dar acesta nu se poate proteja. La fel și cu uleiul. Am avut, am avut un regulament unde se permitea clasificarea unui ulei ca fiind făcut în Italia, când de fapt venea din Spania. Și apoi era vorba de mobilă. A fost un experiment făcut de producătorii de mobilă, IMM-uri care produc mobilă în, în Europa. Ei au, au creat un fel de, o carte de identitate pentru produsele lor, strict pe bază de voluntariat. Și pentru mine un exemplu important. Nu sunt parte al lobby-ului industriei mobilei. Însă în opinia mea, e un, e un sector și o măsură care poate promova, care poate proteja sectorul și să informeze pe consumatori în același timp. Obiectivul fundamental, la urma urmelor, este informarea consumatorilor și după care pot să cumpere tot ce doresc, dar trebuie să știe ce cumpără, cu ce se îmbracă și ce mănâncă. Acest lucru este cu adevărat esențial. Andreas, vorbeai de inovație. Dacă ar fi vorba, pur și simplu, de a da bani statelor membre, aș fi de acord cu tine, dar adesea banii merg direct către firme. Și atunci, vrem să încurajăm firme să participe independent la astfel de decizii. Știu că în, în Germania există bună practică de a cheltui așa cum trebuie toți banii pe care ți de Uniunea Europeană. În Italia lucrurile stau altfel. Și atunci eu aș dori ca IMM-urile să aibă posibilitatea de a participa la inovație pe cont propriu. Apoi, reguli comune pentru toată lumea, după cum spunea Marco. Eu aș vrea să văd mai multe regulamente pentru a directive, pentru că un regulament presupune până în aplicare a tot ceea ce s-a decis în mod democratic la nivel european. și, și cred că am reduce mult problemele dacă am analizat directivele care n-au fost puse în aplicare așa cum trebuie. Termenul de punere a amendamentul 25 februarie. Dacă sunteți de acord, aș vrea să-l păstrăm, pentru că altfel o să fie probleme cu plenara, dar sigur depinde de dumneavoastră, doamnă președinte, dumneavoastră decideți. 25 e bine. Termenul de depunere a amendamentelor 25 februarie la amiază. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu este nimic la diverse, închidem ședința de astăzi. Mulțumesc mult!